Colleagues, good afternoon. Stimați colegi, bună ziua. Aș dori să facem ordine în sală ca să începem reuniunea Comisiei pentru Turism și Transporturi. Aveți proiectul de ordine de zi în fața dumneavoastră. Is that any here, Jackie? No? Okay. Okay, can I the adoption of the Deci, toată lumea e mulțumită de ordinea de zi, o putem adopta? Atunci să trecem la următorul punct, aprobarea proceselor verbale ale reuniilor din 24 februarie și 14-16 martie. E toată lumea mulțumită de proiectele de respectivele procese verbale. Mulțumesc foarte mult! Să trecem acum la anunțul privind noile poziții ale Consiliului, regula 63 din regulamentul de procedură și după anunțarea poziției Consiliului în plen privind schimbul de informații apropo de siguranța rutieră și infracțiunile la siguranța rutieră, raportor doamna Ayala Sender, poziția Consiliului trebuie discutată ca primul punct pe ordinea de zi a reuniunii noastre. După cum vedeți, proiectul de recomandări ale doamnei Ayala Sender va fi discutat mâine după amiază la ora 3. Dar conform regulilor, eu trebuie să anunț acest lucru în fața dumneavoastră. Următorul punct pe ordinea de zi Trebuie să ne gândim la amendamentele pentru taxarea vehiculelor grele de marfă, pentru folosirea unor infrastructuri, Eurovinieta și raportorul este domnul Alcadraui. Domnule, aveți cuvântul. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care în săptămânile uh, dinainte au cooperat cu mine pentru a încerca să ajungem la un punct de vedere al Comisiei privind amendamentele, amendamentele pe care dorim noi să le înaintăm. Și aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră care au fost foarte activi în acest domeniu. Sunt absolut conștient că nimeni nu e complet mulțumit de ceea ce avem în față. Unii cred că am mers prea departe, alții cred că n-au fost suficient de ambițioși, dar a sosit momentul să vedem ce putem realiza, ținând cont de toate dificultățile și ținând cont și de poziția Consiliului. Știm că, de fapt, Consiliul și-a adoptat poziția cu o marjă de manevră foarte, foarte mică, Aș dori să ne concentrăm pe cinci uh, subiecte importante. Primul este alegerea costurilor externe. Acceptăm că, de fapt, aglomerarea de pe drum, congestionarea traficului nu va fi rezolvată, dar se pune problema flexibilizării în construcția infrastructurilor și mai ales dacă ne gândim la niște clarificări legate de variația flexibilității. Acesta trebuie să fie neutre din punct de vedere bugetar pe același drum. Și cred că toată lumea este de acord ca membrii ai comisiei din diverse grupuri politice. Al doilea subiect este domeniul de aplicare al acestui instrument legislativ. Întotdeauna ne-am gândit că în momentul în care se pune problema uh, tonajului directiva trebuie să se aplice la vehiculele de la 3,5 tone și însă îmi dau seama că situația este dificilă în anumite state membre care doresc să înceapă numai de la 12 tone. N-ar trebui să ne gândim că nu e posibil, trebuie să fim pragmatici, însă trebuie să găsim o formulare adecvată. așa cum uh, uh, avem acum uh, o formulare, aceasta e o poziție de plecare, unde am accentuat ideea de 3,5 tone, însă putem să analizăm în continuare lucrurile. Al treilea punct se referă la stimularea amânării pentru parcurile, parcurile de vehicole Euro 6, unele după 2 ani, unele după 4 ani, unele după 6 ani. S-a discutat foarte mult această chestiune și am ajuns să vorbim de taxe suplimentare, de zonele montane, și de asemenea pentru diverse vehicule există diverse probleme care ar putea să fie euro 0, euro 1, euro 2, euro, euro 3 sau euro 4. Așa că în acest domeniu cred că am uh, acceptat, am adoptat un, o cale de mijloc cumva, unde s-ar aplica la 0, 1, 2 și 3. Ur, apoi apare problema următorilor pași de făcut. Noi trebuie să discutăm uh, poziția de la prima citire și în, de la prima lectură și apoi în al cincilea rând. Știm că poziția Parlamentului a fost foarte diferită de cea a Consiliului. Consiliul dorește doar niște recomandări pentru a putea reinvesti în transport, dar după părerea noastră, taxele acestea trebuie să aibă o destinație clară și să fie reinvestite în transporturi. Deci poziția noastră de la prima lectură trebuie să fie înaintată din noi și să spunem foarte clar că sumele acestea trebuie să aibă o destinație clară și anume unde trebuie să fie investită. Este o poziție de negociere și va trebui să ajungem împreună cu Consiliul la o poziție comună. Sunt amendamente înaintate deja care sunt mai flexibile oarecum. Există, de exemplu, formulări uh, din uh, sistemul creditelor pentru emisiile de CO2, unde se pune problema dedicării, alocării fondurilor, dar deocamdată n-am ajuns acolo. Noi dorim să existe, să existe o destinație foarte clară și totală a acestor, for, acestor fonduri. Sunt o serie de amendamente din partea colegilor și va trebui să vedem ce facem cu ele. Le-am analizat împreună cu raportorii din umbră, putem fi de acord cu unele dintre ele. Ideea Comisiei Europeană este să producă un vademecum, vademecum apropo de utilizarea și aplicarea directivei. Noi dorim să clarificăm uh, și să spunem oamenilor foarte clar ce trebuie să facă. Aici acolo sunt amendamente de clarificare pe care le putem accepta. Și aici și acolo am adaptat acest lucru propunând niște amendamente orale. O serie de colegi uh, au întrebări legate de interoperabilitate, accentuează ideea care accepta mai degrabă acest lucru. Există amendamente, uh, câteva amendamente în acest sens pe care le-am acceptat dar vreau să fie foarte clar că există o serie de amendamente și sunt împotriva lor. Sunt amendamente care le-aș putea susține în principiu, dar sunt unele că împotriva cărora sunt încă de la început, sunt declarat împotriva lor pentru că sunt superfule. Uh, e vorba de chestiuni care sunt foarte diferite de compromisul pe care l-am realizat sau al căror loc este cu totul și cu totul altă parte. Sau unele dintre ele merg în direcția unei mai mari internalizări. Cam aceasta este în rezumat situația de la ora actuală. Repet, este un dosar complex este o chestiune foarte delicată din punct de vedere politic. sunt uh, diferențe de opinie, dar acum avem un pachet legislativ care, după părerea mea, este o bază bună pentru îmbunătățirea poziției Consiliului. Asta este intenția noastră și sperăm să facem acest lucru înainte ca țările care doresc să folosească această directivă să o poată face. Și în viitor va mai fi nevoie de și de alte amendamente, va mai fi nevoie de o revizuire. Cred că acesta însă este acum minimum absolut care să ne ducă la principiul internalizării costurilor externe ale transportului rutier pentru prima dată. Mulțumesc foarte mult, aștept reacțiile colegilor. Mulțumesc foarte mult. Pentru PPE, doamna Warman Call. Mulțumesc, domnule președinte. Da, dacă examinez amendamentele și cine le-a înaintat, am dat seama că în cadrul PPE a avut loc o dezbatere foarte animată cu privire la acest raport la fel și cu privire la direcția pe care ar trebui să o abordăm în negocierile noastre cu Consiliul. Permiteți-mi pentru început să mulțumesc raportorului pentru faptul că a preluat o serie de puncte cheie din partea noastră pentru a ajunge la un compromis, astfel încât în negocierile cu Consiliul să <clears throat> discutăm acele priorități care sunt, reprezintă priorități și pentru grupul uh, nostru, astfel încât eventual să le putem chiar și impune. Aici se încadrează interoperabilitatea pentru că din ce în ce mai multe țări uh, au introdus sau introduc, sunt în curs de introducere a unor uh, taxe de drum. Este important ca această interoperabilitate să funcționeze nu doar teoretic, pe hârtie, ci și în practică. În al doilea rând, problema destinației fondurilor. Noi dorim să susținem planurile dumneavoastră ambițioase și aici am preferat formularea cu shell mai degrabă decât uh, cea cu should. Deci, Obiectivul este ca principiul poluatorul plătește să fie pus în practică. În al treilea rând, faptul că Consiliul a decis să nu introducă o taxă pentru ambuteiaje, ci un fel de taxă care să fie valabilă acolo unde se produce ambuteiajul, este o un principiu pe care îl putem susține din partea grupului nostru politic, însă acest lucru ar trebui să fie neutru din punct de vedere bugetar pe un anume segment de drum, însă va trebui să vedem în ce măsură vom mai putea influența poziția Consiliului, pentru că spuneați, pe bună dreptate, că marja de manevră este destul de mică și de aceea Cred că am putea să ne mulțumim și cu o modificare mai mică. În ceea ce privește sfera de aplicabilitate, Voastră pledați pentru aplicabilitate începând de la 3,5 tone, însă colegul din Germania nu trebuie să-și facă griji în ceea ce privește sistemul german, pentru că vor exista perioade de tranziție și excepții. Și e bine că e așa. În ceea ce privește renoirea parcului auto, aici mă refer la amendamentul 31. Dacă vor exista excepții aici, atunci veniturile vor trebui să curgă spre domeniile preferențiale, este un aspect important pentru noi. Există colegi în grupul nostru politic care nu consideră că 3 puncte procentuale ar fi o problemă, dar noi susținem poziția dumneavoastră. La fel, vă susținem și în votul de mâine. Câțiva dintre colegi se vor abține de la vot. Însă, pe ansamblu, trebuie să spun că Considerăm că este bună direcția de negociere cu Consiliul. În ceea ce privește clauza de revizuire, noi ne-am dorit o reevaluare a directivei după 3, 4 sau 5 ani. Nu știu însă dacă nu ar fi mai bine să ne propunem ca directiva să se aplice cât se poate de rapid în uh, cât mai multe state membre. Nu vrem ca aceasta să fie obligatorie, însă va, vom încerca să stimulăm uh, statele membre să adopte această directivă. Aș dori de asemenea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că cred că am reușit să ne apropiem uh, punctele de vedere cât de cât. Ceea ce facem mâine este să acordăm raportorului un mandat de negociere pentru a discuta cu Consiliul despre ultima etapă. Pentru ca apoi, în votul din plen, să putem evita confruntarea, ținând cont de dificultatea negocierilor de până acum. Sigur că trebuie să avem o poziție clară acolo unde este posibil și cred, și aici sunt în asentimentul raportorului, că ar trebui să încercăm să procedăm cât se poate de eficient. Am o serie de amendamente cu care pe fond sunt de acord, care însă nu le-am inclus pentru că nu putem veni cu o sută de chestiuni dif- diferite atunci când intrăm în negocieri. Asta este și părerea mai multor colegi din grupul nostru, însă un număr foarte mare de teme ar uh, greva oarecum negocierile. De aceea trebuie să cădem de acord cu Consiliul asupra principiilor de bază. pentru că pentru prima dată vom avea în legislația europeană prevederi pentru internalizarea costurilor externe. Și amendamentul 94 se va regăsi și într-un articol, pentru că și raportorul susține acest lucru. În ceea ce privește destinația precisă a fondurilor, cred că propunerea pe care o înaintăm este bună însă va, vor fi negocieri dificile cu Consiliul pentru că din partea Consiliului nu prea există înțelegere pentru acest tip de destinația precisă a fondurilor. În ceea ce privește sfera de aplicare, sunt de acord cu raportorul că ar trebui să plecăm de la 3,5 tone, dar nu toată lumea din grupul nostru sprijină acest lucru. Iar în ceea ce privește taxa pentru ambuteiaje, va trebui să vedem uh, cât de, part, cât de departe ajungem în negocieri, însă dau și eu curs uh, abordării lui Corin, asta însă pentru o etapă ulterioară a negocierilor. În ceea ce privește renoirea parcului auto, și aici îl susțin pe raportor, trebuie însă să mai adaug că în grupul nostru există o simpatie pentru uh, proiectele prioritare în ceea ce privește Eurovinieta. Însă va trebui să vedem cum vom proceda la vot în funcție de ce amendamente vor trece. Însă, domnule președinte, dacă mâine vom reuși să adoptăm cu o majoritate largă o poziție clară la noi în comisie, pentru a putea spune Consiliului că asta este poziția clară a Parlamentului, <clears throat> vom putea să avem o poziție mai puternică la negocieri. Însă, dacă nu vom obține o majoritate largă în comisie, va fi mai dificil. Mulțumesc din partea verzilor, doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Vă imaginați că mie îmi sângerează inima la aceste negocieri și că mă doare foarte mult faptul că practic nu facem un pas înainte. Pentru început trebuie să spun că voi fi de acord cu aproape toate amendamentele raportorului din simplul motiv că altfel uh, nu s-ar mai uh, pune problema internalizării costurilor interne în traficul rutier. Eu cred că ar trebui să nu discutăm doar despre lobismul din Parlamentul European, ci să înțelegem că nucleul dur al lobismului are loc uh, în Consiliu. Și trebuie de asemenea să înțelegem că cei care locuiesc uh, în apropierea autostrăților nu au avut niciun fel de influență asupra deciziilor Consiliului. Și Uh, de aceea se impune o astfel de discuție în ceea ce privește grupurile de interese. Dar pentru a trece direct la amendamentele înaintate, cred că a apărut o problemă de principiu deja de la elaborarea acestui text, pentru că s-a considerat că introducerea acestor taxe de ambuteiaj ar face lucrurile mai acceptabile pentru toată lumea, ca un fel de instrument de marketing. Ceea ce însă s-a dovedit fals. Poate că ar fi fost uh, mai bine să venim uh, deja de atunci cu lupta împotriva schimbărilor climatice ca nucleu al argumentației. Acum, în ceea ce privește flexibilizarea pe anumite segmente, eu cred că vă pot spune deja de astăzi că va fi foarte greu de implementat și datorită acestei uh, marje a variației. În ceea ce privește sfera de aplicabilitate, știm de unde vin aceste preocupări. Statele membre au nume și adrese. Dacă se pleacă de la 12 tone, efectul va fi unul negativ pentru că până la urmă probabil că se va trece la autocamioane mai mici pentru transportul de marfă. Și introducerea acestor taxe, așa cum propune Consiliul, doar pentru euro 1 și 2, Um, acest lucru și rog pe colegi să mai analizeze încă o dată lucrurile, ar însemna că această legislație, cu toate prevederile sale și cu toate prevederile de tranziție, vor uh, intra practic în vigoare când aceste vehicule practic nici nu mai există pe străzi. <clears throat> Pentru că uh, în ceea ce privește Euro 3, dacă mă refer acum la uh, Europa Centrală, unde calitatea traficului este mai ridicată, ar uh, mai uh, s-ar mai referi doar la 10-15% din parcul auto. În ceea ce privește Euro 0 și 1, acestea practic nu se mai regăsesc pe cursele de distanță lungă, de aceea vă rog să includeți uh, eventual și Euro 4, dar în orice caz să mențineți Euro 3, pentru că altfel nu facem decât uh, să creăm legislație moartă. <clears throat> Ceea ce ar fi o problemă. Îmi pare rău uh, încă trebuie să spun acest lucru, însă vis-a-vis -vis de acest aspect avem probleme majore. În ceea ce privește interoperabilitatea, consider că este un aspect important. Trebuie să avem însă grijă să nu supraviețuiască doar modelele învechite, ci să susținem oarecum și inovarea în acest sector. Eu înțeleg uh, atitudinea raportorului în sensul că uh, toate acele poziții care deviau foarte tare de nucleul compromisului au fost eliminate din start. Eu însă cred că în aceste negocieri cu Consiliul avem nevoie de o masă de manevră mai mare. Știu, înțeleg că la Consiliu practic ne lovim de beton. Nu există niciun fel de înțelegere și aș dori să închei cu o analiză care mă întristează, pentru că ne pricepem în declarațiile unor uh, lucruri mari, adică spunem că vrem să reducem uh, emisiile cu 20%, dar atunci când este vorba concret de trafic, nu se mai întâmplă nimic. Este până la urmă o chestiune de credibilitate în ceea ce ne privește. Mulțumesc! Giller, Domnul Giller pentru grupul conservatorilor? Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să încep adresându-i mulțumiri lui Said, pentru că eu cred că a făcut totul foarte, într-un mod foarte elegant și s-a mișcat destul de strategic către procesul de negociere cu Consiliul și a ajuns la niște compromisuri interesante cu raportorii din umbra. Grupul conservatorilor și reformiștilor are, bineînțeles, puncte de vedere diferite, uh, spre exemplu în ceea ce privește Eurovinieta. Diferențele nu sunt doar de natură politică, dar foarte multe lucruri sunt determinate de situația geografică a fiecărei țări și tocmai de aceea, în mod obiectiv, avem o situație destul de complicată, dar sper că vom putea ajunge la o poziție bună în urma votului de, mână, de mâine pentru începerea negocierilor. Grupul conservatorilor și reformiștilor nu a propus uh, amendamente și, așa cum a spus doamna Lichtenberger, poziția Consiliului este o poziție foarte dură, dar este un compromis pe care noi îl susținem. Ar trebui să înțelegem cât de dificil ar fi pentru Consiliu să spargă acest uh, compromis. Uh, și dacă deschidem din nou aceste negocieri cu Consiliul, asta ar fi o mare problemă. Apoi, în ceea ce privește cele 12 tone, includerea vehiculelor de 12 tone, noi am dorit să lăsăm acest lucru la latitudinea statelor membre. Acesta este amendamentul numărul 10. Apoi, renoirea parcului auto. Cred că o perioadă de 10 ani este o perioadă destul de bună, dar dacă Said ar putea să apere aici uh, poziția 3, atunci și asta ar fi bine. Apoi, alocarea fondurilor. Bineînțeles, pozițiile diverselor țări diferă. Luând în calcul uh, situația financiară actuală, Miniștrii de finanțe ar dori să evite această situație și majoritatea deputaților din uh, grupul nostru ar susține poziția legată de necesitatea de a aloca uh, fonduri în conformitate cu un compromis bun cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum avem 8 intervenienți pe listă, așa încât o să vă rog să încercați să fiți cât mai succinți în limita a două minute. Acum avem 9 vorbitori înscriși. 10, 11, deci uh, timpul dumneavoastră de vorbire se reduce. O să încep cu domnul Groș. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mulțumesc domnului raportor și la fel și raportorilor din umbră. Cred că textul pe care îl avem în față reprezintă un uh, rezultat interesant pentru noi ca Parlament, uh, pentru a aduce pentru prima oară în dezbatere această internalizare a costurilor externe, pentru că <clears throat> nu ni se mai poate reproșa că doar teoretizăm uh, protecția mediului și nu facem nimic. În ceea ce privește obiectivele, noi vrem ca traficul să nu doar să devină mai uh, costisitor, ci și mai eficient. De aceea această <clears throat> destinație precisă a fondurilor are un sens. Noi vrem ca acolo unde este nevoie să se folosească aceste fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii. Flexibilitatea, sigur, este una din uh, temele unde putem să arătăm Consiliului că Parlamentul este dispus să discute. Nu am făcut presiuni clare aici, însă știm că flexibilitatea, la fel ca și renoirea parcului auto mâine, reprezintă teme despre care putem discuta, însă trebuie să dăm un semnal la Consiliu pentru a indica direcția, însă nu trebuie nici să uităm că atunci când vorbim despre camioane și dacă comparăm Euro 0 cu Euro 4 e vorba de, a, de 18 ori mai multă poluare. Tehnologia a făcut progrese și noi am susținut tot parcursul acestor progrese, acest lucru. Eu cred că trebuie să avem argumente și trebuie să nu forțăm Consiliul să ajungă în situația în care nu poate găsi o soluție. Eu cred că Ceea ce ne propune raportorul este o, un text bun pe baza căruia și noi, ca Parlament, putem da un semnal corespunzător. Și eu sper ca pe, mâine, uh, pe, la amendamente în cele patru domenii prioritare, vom putea da un semnal corespunzător. Doamna Țicău, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul eh, El Cadraui pentru raportul domniei sale. Am muncit foarte mult. Am fost eh, foarte ambițioși în primă lectură, tocmai ca să dăm un mandat eh, cât mai puternic pentru a doua lectură. Susțin principiul poluatorul plătește și internalizarea costurilor externe, însă regret faptul că această internalizare uh, și principiul acesta nu se aplică pentru toate statele membre. Deci, uh, cred că ăsta ar fi fost pasul pentru care ar fi trebuit să ne luptăm și anume să avem o piață unică uh, de transport, mă refer aici la transportul rutier, care să fie și respectoasă față de mediu. Aplicarea directivei doar de către unele state membre uh, va crea, va crea dificultăți altor state, de exemplu statelor periferice, uh, Uh, pentru care uh, aplicarea acestei directive doar de către unele state membre, să zicem din Europa Centrală, uh, va însemna bariere de cost privind libera circulație a mărfurilor. Astfel, operatorii rutieri din statele membre periferice fie nu vor mai fi competitivi pe piața europeană, fie produsele pot fi mai scumpe, uh, și neavând venituri, evident, nu-și vor, nu vor putea reînnoi flota. Uh, de asemenea, vreau să subliniez că eu sunt pentru reevaluarea directivei uh, după o perioadă de 2-3 ani, deci nu foarte uh, târziu. Am făcut un amendament prin care am cerut ca veniturile obținute să fie utilizate și pentru construcția de parcări sigure, pentru că nu sunt suficiente în Europa. Neavând suficiente parcări sigure, Uh, conducătorii auto nu pot să respecte condițiile, uh, prevederile legislației uh, privind condițiile sociale aplicabile transportatorilor rutieri și în felul acesta și mai ales cu cât vom avea și orele acelea de vârf. Susțin interoperabilitatea sistemelor de taxare, dar atrag atenția că sunt multe state care au încă o taxare bazată pe timp și nu pe distanță. Uh, privind alocarea fondurilor, susțin ca alocarea fondurilor veniturile să fie utilizate doar pentru modernizarea infrastructurii de transport rutier. Mulțumesc. Meissner, Doamna Meissner, două minute sau mai puțin, dacă se poate. Da, ich mache, ich mache less, uh, Brian. Eu o să încerc să folosesc mai puțin din timpul alocat. Vreau doar să spun că Said a făcut treabă bună, într-adevăr, avem uh, în fața noastră o altă variantă decât în prima lectură și această variantă cred că poate avea succes, ceea ce este important și doresc să subliniez și uh, și eu știu că vorbesc acum numele Germaniei și mm, Germania este sceptică în ceea ce privește Eurovinieta, însă eu susțin 100% destinația precisă a fondurilor și vă asigur că toți politicienii din domeniul transporturilor și din Germania ar susține acest lucru și noirea parcului auto este o idee bună Însă, uh, revizuirea trebuie să aibă loc după 2 ani pentru a vedea dacă lucrurile funcționează sau nu. Problema, până la urmă, se pune la nivelul mm, camionelor 3,5 tone și a modului în care am putea prezenta argumentația. Cred că m-am încadrat în două minute. Mulțumesc, uh, Chezine. Domnul Kramer, două minute. Ja, also, earmarking... Da, am spus în repetate rânduri ceea ce câștigăm din uh, destinația precisă a fondurilor uh, ni se trage de către Ministrul Finanțelor, deci nu rămâne cu nimic. Uh, după doi ani flota se schimbă, deci aș pleda pentru doi ani, perioada de revizuire și vă pot asigura, domnule Țicău, că mărfurile nu devin mai costisitoare, pentru că în Elveția, de exemplu, taxele uh, sunt mult mai ridicate, însă costurile pentru consumatori au crescut doar cu 0,5%. S-a uh, sporit eficiența, au dispărut uh, transporturile cu, uh, fără marfă și atunci când lucrurile sunt mai costisitoare, oamenii încearcă să fie mai eficienți. Deci este un câștig și în ceea ce privește cooperarea. <clears throat> În ceea ce privește transportul feroviar, aici avem uh, de 15 ani o taxă care este valabilă pentru orice fel de tren, indiferent dacă se transportă marfă sau persoane. Iar în transportul uh, rut rutier este încă o situație în care fiecare stat membru poate face ce vrea. Este în comparație cu transportul feroviar o concurență neloială. Și din păcate asta este trista realitate. Noi ce putem face acum este un uh, pas minuscul în direcția cea bună <coughs> pentru a ajunge la o concurență loială în beneficiul uh, contracararii schimbărilor climatice. Voorzitter, mijn fractie heeft geen amendement ingediend. Mulțumesc, domnul Van Halen. Da, eu nu am depus niciun fel de amendament în cadrul grupului. Pentru că noi considerăm că ar trebui să avem o poziție mai realistă. Nu am fost niciodată mai aproape de un acord cu Consiliul și, bineînțeles, uh, doamna Lichtenberg, și uh, pe mine mă doare inima când spun asta. Trebuie să uh, avem o poziție realistă și trebuie să luăm o decizie. Dar aș pleda dacă ajungem la o decizie proastă, la o decizie fără conținut, o să scăpăm orice urmă de control. Deci, haideți să avem o poziție realistă și dacă nu reușim să obținem ceea ce vrem, uh, a, dacă nu puteți să votați pentru, atunci măcar abțineți-vă de la uh, vot, pentru că asta consolidează poziția Parlamentului. Deci aveți o poziție realistă și abțineți-vă de la vot dacă nu uh, puteți vota pentru, pentru că suntem foarte aproape acum de opoziție. Și știți cum e, e mai bine să fii sigur decât să alegi după alte prostii. Domnule... Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vorbesc în timpul alocat. Eu am înaintat șase amendamente, patru dintre ele le-au făcut împreună cu grupul PPE din Italia, din Portugalia, din Grecia, din Irlanda și din Spania. Poziția aceasta comună nu este inutilă, este uh, este clar că dicotomia dintre central și periferic uh, nu este doar o discuție dialectică, ci corespunde intereselor naționale. Și am spus foarte clar, pe unii uh, îi ajută și pe ceilalți nu. Așa că am să vă prezint aceste amendamente și nu vreau să vă obosesc, pentru că se știe care este poziția tuturor. Amendamentul 51 privind uh, sporirea parcului auto. Internalizarea costurilor externe se propune acolo 5 ani. În, în al doilea rând, dinamentele comune, amendamentul 76, reducerea taxei pe ambuteiaje, noi propunem 100%. 76, aplicabilitatea taxei pe pe uh, congestia traficului, 3 ore pe zi, 102 pe um, greutatea maximă aplicabilă, apoi extinderea categoriei Euro 6, am uh, prezentat de asemenea în, numul, în numele meu personal două amendamente 63 privind uh, recurgerea la clasele euro în zonele montane, cu excepția poziției Consiliului, în cazul vehicolelor din uh, categoriile euro 0, 1 și 2. Și apoi ce se întâmplă cu veniturile? Diferențele noastre cu Consiliul vin din următoarea motiv – se vor folosi în beneficiu infrastructurii de transport. Însă cerem ca veniturile provenite din aceste taxe să se folosească în domeniul transportului rutier și pentru optimizarea transportului rutier. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Danelis, două minute. Μιλάμε για ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό και στην ουσία του αλλά και στο σημείο. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un dosar foarte important, nu numai pe fond, dar și ca simbol. Raportul lui Said este foarte important. Aș dori să aduc în discuție două chestiuni cruciale pentru punerea în aplicare și eficiența acestui instrument. Și apoi, în primul și în primul rând, veniturile provenite trebuie să fie folosite pentru îmbunătățirea infrastructurii. Și apoi, în ceea ce privește durabilitatea și eficiența acestui mecanism, este imperativ ca acesta să fie adoptat de toate statele membre. Dacă nu e un obiectiv realist astăzi, ar trebui să devină obiectivul nostru pentru prima revizuire a acestui text legislativ. Mulțumesc foarte mult, domnul Richei. Foarte scurt, domnule președinte. Vreau în primul rând să-l uh, felicit pe domnul Alcadraui. A reușit uh, foarte bine cu acest uh, raport. Am de făcut două observații. Prima, diferența de analiză, așa cum spunea și domnul Grandes Pascal, face diferența între țările periferice și țările centrale, iar țările centrale susțin de acum, suportă de acum internalizarea costurilor, ele sunt cei care o să suporte și costurile congestiei transporturilor, ambuteiajelor și ar însemna mult mai multă justiție dacă s-ar fi altfel. Înțelegem foarte bine că există divergențe care nu erau de natură ideologică, ci erau de natură practică. Îi mulțumesc lui Corin pentru activitatea desfășurată. A încercat să găsească poziții de mijloc. Și a doua observație, da, mă întreb dacă nu cumva acum asistăm la un nou sistem al Consiliului care înseamnă să facă propuneri ieșite din remarca următoare, adică majoritatea Consiliului ar dori să nu, se, să nu ne atingem de nimic. Iar Parlamentul este de două ori într-o situație dificilă. În primul rând, să putem să facem prea puține amendamente, pentru că dacă ne atingem de tot nu o să meargă, și a doua, put, trebuie să susținem cu mare majoritate ca să arătăm cât de mult ținem la această directivă sau regulament. Spun acest lucru pentru că eurovinieta este în această situație, însă o să vedem și la alte texte ale Comisiei. S-ar putea ca Lisabona să aibă niște situații foarte complicate în ce privește aplicarea. Mulțumesc! Mulțumesc. În continuare, două minute, domnul Berger. Bine ați venit la comisia noastră. Ach, und, uh, danke. Mulțumesc. Um, eu îi urmez doamnei Runner, care împreună cu domnul Riche a introdus câteva amendamente. Eu cred că raportorul a ales o cale foarte realistă și îl susținem dacă îi acordăm o majoritate largă susținem poziția pentru negocierea cu Consiliul și eu cred că este important ca Parlamentul să facă acest lucru. Aș dori să punctez trei lucruri. Dacă ne dorim uh, emisii mai scăzute de <clears throat> poluanți și mai puțin zgomot, cred că <clears throat> renoirea parcului auto prin stimulente ar fi o variantă bună și de aceea ar trebui să gândim mai în ansamblu și să nu ne referim doar la categoriile euro 0 până la euro 3 și ar trebui să extindem aceste categorii poate și la categoria 4, dar cel puțin categoriile 0 până la 3. În ceea ce privește zonele montane, Cred că aici este nevoie de o degrevare, de aceea susțin pe deplin acest domeniu, iar în ceea ce privește destinația precisă a fondurilor, aici trebuie să ne impunem, altfel nu mai suntem credibili, pentru că doar a face lucrurile mai scumpe, fără a veni cu alternative de îmbunătățire, nu ar fi corect. <clears throat> De aceea, aceste venituri ar trebui să fie utilizate pentru o degrevare a traficului și la sigur pe domnul raportor de întreaga noastră susținere. Mulțumesc! Thank you, Mr. Kuhn. Two... Mulțumesc, domnul Kuhn, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru găsirea acestui compromis, a acestei poziții comune a Parlamentului pentru a putea negocia efectiv eficient cu uh, Consiliul este un aspect important pentru țările de tranzit din Europa, unde se încadrează și Germania. Și în Europa Centrală există deja o serie întreagă de sisteme de taxe de drum și nu cred că ar trebui să începem acum să spunem că aceste uh, sisteme ar trebui revizuite și ar trebui să o ia de la zero, pentru că ele funcționează. În ceea ce privește alegerea însă între 3,5 și 10 tone ar trebui să existe, dar nu cu argumentele care se invocă aici. Și uh, ne vom comporta în consecință și la vot. În ceea ce privește interoperabilitatea, eu cred că trebuie să se facă o interconectare la sistemul Galileo, astfel încât uh, autocamioanele să nu trebuiască să aibă cinci dispozitive diferite în cabină atunci când uh, tranzitează mai multe țări. În ceea ce privește autocamioanele mai mici, acestea sunt foarte importante, în special pentru IMM-uri și citind azi uh, în presă că Comisia tocmai uh, are în pregătire o propunere pentru creșterea prețului combustibilului cu 60%, eu cred că asta ar trebui să fie o temă pentru discuții ulterioare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fidanța, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să fiu foarte subțint. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Așa cum a spus și domnul de Grandes Pascual, spaniolii, portughezii, italienii, irlandezii și uh, grecii au uh, înaintat câteva amendamente pentru niște lucruri care pentru noi sunt extrem de importante. Uh, o să vorbesc despre modularea, despre uh, taxele de drum pentru zonele montane, despre cheltuielile pentru Euro 3, există o derogare pentru Euro 6, deci acestea sunt niște puncte esențiale pentru noi și aveam îndoieli serioase legate de acestea, dar suntem în favoarea unei poziții puternice uh, legate de alocarea specifică a fondurilor. Am avut niște amendamente specifice aici, dar ne-am retras pentru că uh, suntem de acord cu poziția adoptată de raportor. Suntem în favoarea retragerii amendamentului 6 al raportorului în ceea ce privește definirea coridoarelor alternative Există multe puncte de vedere divergente în acest sens și uh, a existat și un alt amendament din partea colegilor socialiști uh, referitor la drumurile aproape paralele și la concurență. Cred că acesta ar fi un amendament acceptabil, deși probabil ar putea fi formulat un pic mai bine în cursul negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc și nu în ultimul rând, domnul Higgins, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Inevitabil atunci când ai un asemenea raport o să te izbești de conflicte și de diviziuni. Pe de o parte avem efectele asupra mediului și economiei și pe de altă parte între stratele centrale și statele periferice, așa cum a spus uh, și doamna Țicău, există o diferență. Din punctul de vedere al realității acestui raport, vorbim despre considerații politice și economice care trebuie să fie luate în calcul. Statele perifera, ă, periferice depind foarte mult de transportul rutier pentru aducerea bunurilor pe piață. Țara mea este dependentă în proporție de 92% de exporturi și asta înseamnă că trimitem mărfuri în Europa, în Africa și în alte țări. Și să introduci o nouă taxă într-un moment în care economia este oricum pe butuci ar avea un uh, impact extrem de negativ. Deci trebuie să analizăm cu mare atenție situația. Uh, în al doilea rând, uh, noi nu suntem singuri în, uh, în Irlanda. Uneori ai nevoie de două călătorii cu feribotul numai ca să ajungi pe continent. Apoi, în ceea ce privește alocarea fondurilor, vorbim despre proiecte de transport durabil. Ce înseamnă asta? vorbim despre reînnoirea uh, infrastructurii rutiere, vorbim despre locuri de parcare suplimentare, cum a zis doamna Țicău, deci cred că ar trebui să definim foarte clar la ce ne referim. Apoi, v-ați gândit care, este, care vor fi beneficiile uh, pentru că atunci, atunci când oamenii uh, reinvestesc, să ne putem asigura că fondurile sunt folosite într-un, uh, într-un mod cât mai uh, productiv. Toată lumea este în favoarea ecologiz ecologizării și am auzit foarte mulți oameni care au inima grea, dar poate cardiologii ar avea ceva de spus aici, pentru că pe de o parte avem niște idealuri, dar pe de altă parte trebuie să trăim într-o lume reală și cu considerații economice. Mulțumesc, domnul Pascoareli, în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru activitatea foarte constructivă desfășurată. Și astfel am ajuns la o poziție de negociere realistă uh, cu Consiliul Sigur, a durat uh, un an și jumătate pentru a ajunge la această poziție după prima lectură la Parlament, dar în timpul primelor două triloguri am uh, auzit uh, un număr important de amendamente prezentate de Parlament iar discuțiile cu Consiliul au arătat că există o marjă de manevră destul de strâmtă din partea Consiliului. Am auzit foarte bine ce a spus domnul Riche, dar Consiliul a făcut o serie de concesii. Nu, comisia este cea care trebuie să facă pe tacticianul aici, însă vreau uh, să vă spun că sunt suficient de multe state membre care s-au acomodat la situația actuală. Ar fi, deci, gata să profite de o poziție care părea destul de intransigentă a Parlamentului și să eșuăm E momentul acum să dăm un semn că există o posibilitate de negociere. N-am timp să răspund la diferitele intervenții privind fondul dosarului, însă aș dori să mă limitez la câteva observații privind amendamentele. Le voi grupa în două grupuri. Amendamente pentru care Comisia are simpatie și uh, amendamente pentru care Comisia are mai puțină simpatie. La primele, prime, alea mai simpatice, Aș vrea să vă spun că dacă variază sumele colectate și rezultatul final uh, care trebuie să asigure neutralitatea bugetară, amendamentele 15-16, amendamente care permit combinarea sistemului markup în zonele montane cu taxele pentru categoriile mai poluante de vehicole. Până acum există acord între Consiliu și Parlament privind categoriile Euro 0, Euro 1, Euro 2. Cred că trebuie să mai negociem, să găsim o soluție pentru e, categoria Euro 3, fixând eventual o dată de plecare la câțiva ani după intrarea în vigoare a directivei Eurovinietei dar cred că Parlamentul nu ar trebui să insiste asupra includerii lui Euro 4. Nu, nu e nicio șansă să se întâmple acest lucru. Și apoi, amendamentele care sunt uh, trezesc simpatia Comisiei este amendamentul de compromis privind interoperabilitatea taxelor de la, percepută de la distanță Directiva din 2004 fixase un cal calendar și niște modalități de aplicare și până la punerea în aplicare a acestui serviciu din 2012, Comisia va publica un raport care va prezenta evoluțiile de până acum și ne va spune ce se poate face cu acest calendar. Există operatori care vor face acest serviciu și Comisia va interveni dacă e nevoie, ceea ce merge clar în sensul amendamentului de compromis. Pe de altă parte, există amendamente pentru care Comisia are niște îndoieli am să vorbesc în primul rând de amendamentul 171, variația taxei de drum. Comisia va publica un vademecum primind această variație. Această variație există deja în unele state membre, în Franța, în Spania, în Cehia și este chiar uh, prevăzută în legea privind concesii, concesiile în Italia și atâta vreme cât statele membre nu au luat hotărâri concrete în ceea ce privește variația pe uh, anume tronsoane ale rețelei europene, uh, Comisia nu poate să propună un mod de folosire, dar principiul folosirii al acestei taxe pe ambuteiaje, pe congestia traficului, nu trebuie văzut călătorie cu călătorie sau operator cu operator, ci este un calcul global. El trebuie făcut pentru toată rețeaua fiecărui stat membru și pe o perioadă de referință. De doi ani este în textul actual al poziției comune. Tot în ce privește variația se pune ca variația să, ceară, să crească până la 200%. Da, e o cerere legitimă a acestor uh, parlamentari care au înaintat acest amendament dar vreau să vă spun că din punct de vedere tehnic 175% uh, cât este fixat acum pentru taxa maximă corespunde uh, ceea ce, la ceea ce ceruse Parlamentul față de taxa minimă. Deci poziția Parlamentului din prima lectură, adică 175 este egal cu 500%, nu are rost să mergem mai departe. Iar uh, chestiunea cea mai delicată din punct de vedere politic este cea a afectării uh, a alocării dedicate a sumelor colectate. Uh, s-a discutat asta și la prima lectură, dar acum am ajuns la a doua lectură și va trebui să găsim un acord. Ce este important aici? Important este să dăm un semn, aproape că am terminat, domnule președinte, să dăm un semn de transparență de faptul că statele membre sunt responsabile își asumă responsabilitatea și cum vor folosi sumele rezultate din taxele de drum și cum le vor Uh, investi în transport, nu neapărat în transportul rutier, ci în transporturi, în sensul ecologi, ecologizării transporturilor. Și mai avem un mesaj, mesaja cărții albe. Comisia a publicat Cartea Albă, unde există un program foarte ambițios de internalizare a costurilor externe, nu numai pentru transportul rutier, ci pentru toate modurile de transport. Comisia, așa cum a spus și domnul Calas, dorește să ajungă la internalizarea obligatorie a taxelor de drum obligatorie, uh, dar lucrul acesta nu va fi realizabil dacă nu avem un acord privind eurorovinieta. Acordul privind eurorovinieta este absolut esențial pentru urmărirea programului pe care l-a anunțat Comisia în următorii ani. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Alcadraui. Mai doriți să reacționați pe scurt? Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi reacționa foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru susținerea arătată. Cred că, în general, textul la care am ajuns împreună cu raportorii din umbră e, se bucură de susținerea dumneavoastră. Cred că este un pachet echilibrat și toată lumea a încercat să pună puțin apă în vin aici și trebuie să fim foarte clari aici ca să putem ameliora o serie de puncte din poziția Consiliului. Vreau să spun ceva Comisiei. De facto, am preluat cam 80% din punct de vedere al Consiliului, deci am dat dovadă de flexibilitate și sper că vor fi câteva puncte foarte importante pentru noi și a, nume alocarea dedicată a sumelor obținute din taxe este foarte importantă, dar sperăm să putem ajunge și aici la un compromis. Deci există disponibilitate, există disponibilitate față de compromis, dar un compromis este totuși un compromis și trebuie să fie ponderat. Asta nu înseamnă că trebuie să preluăm punctul de vedere al Consiliului. Sper că ați înțeles acest Consiliu. Și mai am ceva de spus, ultimul punct, și anume impactul uh, în teren. Cred că pentru cei pe care îi preocupă concurența și competitivitatea, îi înțeleg, dar trebuie să înțelegem și uh, că, eu știu, sporirea prețurilor la motorină în ultimul timp și în anii care vor veni va avea un impact mult mai important asupra costurilor decât creșterea mică a taxelor de drum ca urmare a acestei directive. Fără îndoială este vorba de câțiva cenți la kilometru Ia, sigur că dacă folosim numai motorină, lucrurile sunt mai limitate, diferența e mult mai importantă. Prețurile motori, motorinei sunt aceleași pentru toți. Pe câte vreme directiva aceasta permite evitarea anumitor costuri. Atunci când mergem cu un camion nou, de exemplu, plătim mai puțin decât dacă folosim un camion vechi. Dacă ne organizăm bine, uh, Uh, vom plăti mai puțin dacă evităm orele uh, de maximum de circulație, orele de vârf, plătim mai puțin și așa mai departe. Iată ce doream să spun. Mulțumesc! Mulțumesc! Votul va fi mâine dimineață, iar apoi votul în plenară va avea loc în iunie. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul punct din ordinea de zi este politica marină integrată. Domnul Cumuțacos este raportorul nostru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să aștept câteva clipe pentru a permite colegilor care nu sunt fascinați de politica maritimă integrată să poată să părăsească sala. Vă rog foarte mult să ieșiți din sală mai repede. Mr. Kumutsakos, I... Domnule Kumutsakos, vă rog să puteți începe. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus și dumneavoastră ieri, vom uh, vota primul regulament care are ca scop finanțarea politicii maritime integrate a Uniunii Europene. Știm că proiectul acesta de regulament prevede 500 de milioane de euro, ceea ce uh, reprezintă o sumă foarte mică. Dar regulamentul este foarte important din punct de vedere politic, pentru că este important uh, pentru această nouă politică noi cu toții am uh, sprijinit uh, elaborarea acestei politici. Așa încât este foarte important să reușim uh, încă de la început cu această politică și apoi mai târziu în perioada de programare 2013-2020 să se completeze această finanțare pentru politica maritimă integrată. Sunt uh, vreo 240 de amendamente prezentate privind acest raport. Amendamentele au fost depuse de colegii de la Comisia de Transporturi, dar de la Comisia pentru Regiuni, Mediu, Buget și Comisia de Pescuit, ceea ce arată interesul colegilor față de acest dosar. La început uh, aveam cinci obiective în această activitate. În primul rând, să adun uh, susținerea generală pentru suma menționată și apoi să spunem foarte clar unde se vor duce fondurile în funcție de obiectivele politicii. Apoi doream să subliniez rolul Parlamentului privind punerea în aplicare acestui program al patrulea obiectiv, doream ca Parlamentul European să fie informat regulat apropo de buna desfășurare a acestui program. În al cincilea rând, doream ca Parlamentul să poată să abordeze negocierea într-un context favorabil pentru ca majoritatea așteptărilor noastre să fie realizate în negocierile cu Consiliul. Negocierile cu Consiliul nu vor fi ușoare. Se pare că există greutăți uh, atât în ceea ce privește suma pe care am menționat-o, cât și în ceea ce privește actele delegate care sunt uh, propuse aici. Am încercat să țin cont de cele mai multe amendamente și de contribuțiile tuturor. Am încercat să ajung la niște compromisuri, la niște sinteze, dar m-am lovit de un obstacol. Un obstacol care e legat de natura acestei politici maritime integrate. Este vorba de o politică orizontală care nu trebuie să înlocuiască politica sectorială existentă, ci trebuie să se ajungă la coordonarea acțiunilor acestor două politici, astfel încât acțiunea să ducă la efecte coerente. Și spun acest lucru pentru colegii care au înaintat amendamente care se referau la chestiuni punctuale, sectoriale. Sunt convins că cele 14 propuneri de compromis pe care le-am uh, făcut țin cont de amendamentele prezentate de colegi și sper că vom, ne vom bucura de susținerea colegilor mâine. Le mulțumesc uh, raportorilor pentru aviz uh, de la comisiile care aveau sarcina să emită un aviz. Le mulțumesc și raportorilor din umbră de celelalte grupuri politice care au dat dovadă de spirit de cooperare și deschidere. Le mulțumesc și tuturor celor care au lucrat la acest dosar, asistenților noștri care au dialogat foarte mult pentru a ajunge la acest punct de acord și mulțumesc de asemenea secretariatului Comisiei. Aș dori să revin acum la două sau trei chestiuni tehnice. În primul rând, compromisul B, al doilea compromis, al doilea amendament de compromis. Veți vedea că e vorba de un nou uh, alineat numit principii de aplicare ale acestei politici și în acest nou alineat am încercat să reluăm obiectivele vizate de o serie de amendamente prezentate de colegi. O serie de obiective care nu puteau fi reluate în altă parte. În altă parte, în text, firește. Există patru alte amendamente 1 este 110. În prima propunere nu era vorba de procedura care trebuie urmată, deci cred că e important să spunem acest lucru. Amendamentul acesta e un amendament oral, apoi amendamentul 26 al Comisiei, al, comisiei, al Comitetului Regiunilor, spune vorbitorul. Cred că acolo ne trebuie un vot pe părți, astfel încât să clarificăm puțin conținutul. Și mai sunt două amendamente orale. Unul se referă la considerentul 8, unde se face referire la dreptul mării, Convenția privind dreptul mării, se pare că aici trebuie eliminată pentru că se mai face o referire în altă parte. La amendamentul 1 al Comisiei Buget aici trebuie vot pe părți. Pentru că se spune reviewed în engleză și nu este termenul potrivit, după părerea mea, deoarece poate să dea naștere unei neînțelegeri s-ar putea să se înțeleagă că e vorba de o revizuire a unui program în curs. Asta vreau să spun, domnule președinte. Și le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această activitate. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Milana. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În început aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru buna colaborare pe parcursul acestor săptămâni. A fost o muncă destul de complexă, pentru că au fost multe comisii implicate. Așadar, a fost nevoie de o muncă de sinteză extraordinară pe care o susțin în sensul că în propunerile de compromis, cel puțin în ceea ce privește grupul nostru, le putem susține pentru că le-am elaborat împreună cu raportorul. Vreau să subliniez ideea că valoarea acestui regulament depășește uh, valoarea cheltuielilor de 500 de milioane de euro alocate pentru că Parlamentul arată astfel că această politică trebuie continuată și s-au introdus și puncte pe parcursul executării programului care apoi ar oferi posibilitatea unor finanțări ulterioare pentru această politică. Acesta este, acesta este un element de fond pentru că inițial era un regulament care trebuia să aloce fonduri, iar apoi s-a făcut această modificare la articolul 3 pentru a arăta mai bine dorința Parlamentului în acest sens. Pentru că aici nu nu cred că aceste resurse se vor folosi mai bine pe viitor decât uh, se face în prezent. Aceste 500 de milioane vor uh, completa ceea ce se desfășoară în momentul de față. Însă, regulamentul este important datorită faptului că compromisurile la care am ajuns actualizează oarecum politica în acest domeniu. Așadar, întregul meu sprijin în acest sens. Mulțumesc uh, colegului Comasacas pentru amendamentul oral vis-a-vis -vis de amendamentul 117, care uh, este unul uh, foarte complex. De aceea cred că mâine grupul socialiștilor și democraților va susține în totalitate amendamentele de compromis, chiar dacă pe anumite amendamente avem o opinie diferită de cea a raportorului. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Comuțacos și eu aș dori să vă mulțumesc pentru că am constatat la negocierea acestui raport că există o mare unanimitate, ceea ce se întâmplă rareori. Și am constatat pe parcursul uh, colaborării noastre că gândim în aceeași direcție. Pot spune în numele grupului meu politic că putem susține toate compromisurile. Nu va fi probabil vorba de un raport controversat mâine la vot. Totuși, permiteți-mi câteva observații. Știți, domnule președinte, că eu sunt conștientă de importanța politicii maritime integrate. Cred că cei care au ieșit din sală nu sunt conștienți de acest lucru. Susțin toate obiectivele domnului Cumuțacos și am întrebat uh, diverse locuri și nicăieri uh, nu se pun sub semnul întrebării cei 50 de milioane Sper să fie un semn bun. Sigur, este important, de asemenea, ca Parlamentul să fie informat uh, periodic și ar fi bine să avem uh, posibilitatea de codecizie, de aceea susțin uh, actele delegate propuse. Apoi, în ceea ce privește amendamentele individuale, într-adevăr, unele s-au referit uh, la chestiuni pe care inițial le inclusesem în raportul meu inițial cu privire la politica maritimă integrată și erau prea uh, punctuale pentru că ținând cont de valoare alocată, cele 50 de milioane nu ar fi suficiente pentru a construi noi motoare sau a soluționa conflicte în Marea Mediterană sau a finanța uh, Uh, paza de coastă. E vorba de inovație, creare de platforme de date, schimb de date și o mai bună cooperare. Asta este Acestea sunt obiectivele pe care ni le propunem și și în aceste situații cele 50 de milioane vor fi repede cheltuite. Pe ansamblu, așadar, uh, suntem de acord cu raportul și cred că mâine vom obține un uh, rezultat bun. Domnul Taylor. Yes, thank you, Chair. Um, mulțumesc, um, domnule președinte. În numele verzilor aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru că a abordat foarte constructiv negocierile și noi suntem uh, recunoscători pentru faptul că a inclus uh, și sugestiile noastre în amendamente. Per ansamblu, suntem de acord uh, cu obiectivele acestui raport și cu majoritatea compromisurilor, deși există anumite uh, domenii unde înțelegerea noastră este mai limitată. Însă există nuanțe care țin de uh, partea lingvistică și de aceea voi înainta mâine trei amendamente orale. Și e vorba de limbă aici. În special în ceea ce privește utilizarea cuvântului growth, creștere, pentru că asta nu înseamnă eficiență sau mai bună performanță și nu înseamnă uh, consolidare, ci înseamnă pur și simplu mai mult doar. Noi, eu cred că noi ar trebui să încurajăm uh, rezist competența de îmbunătățirea performanțelor în domeniul transportului maritim. De aceea vom veni cu un scurt amendament la amendamentul A, unde vom încerca să schimbăm cuvântul growth cu resilient. Apoi, atunci la alt amendament se vorbește de asemenea de promovarea inițiativelor pentru creștere și aici cred că ar fi mai bine să vorbim de rezistența economică. Pentru că dacă avem o astfel de abordare economică, vom putea face față mai bine vitregiilor. În ceea ce privește compromisul L, vom sugera ca în loc de creștere sustenabilă, să introducem același uh, cuvânt de rezistență economică, consolidare economică. În final, sper că vom reuși să cădem de acord în ceea ce privește aceste sugestii și aș fi foarte recunoscător dacă cineva mi-ar putea explicat ce înseamnă creștere economică sustenabilă albastră. Am uh, căutat prin toate uh, resursele care îmi stau la dispoziție, am căutat și pe Google și nu am reușit să găsesc nimic în acest sens. Și dacă mi se cere să votez în acest sens mâine, trebuie să înțeleg la ce se referă. Revenind acum pe scurt la zonele unde nu am reușit să ajungem la un compromis. Nu, nu am ajuns la un compromis în ceea ce privește uh, schema de schimb de emisii și nu avem o mai bună implementare pentru vapoarele care <clears throat> au uh, o încărcătură poluantă sau eliminarea poluării în ceea ce privește platformele offshore. Bineînțeles că este un uh, proces și noi vom încerca să integrăm aceste elemente în uh, lucrările viitoare. Vorbim însă de o finanțare de 50 de milioane de euro și trebuie să fim realiști uh, în acest sens. Însă, în încheiere, aș mai spune că avem totuși o responsabilitate în sensul atingerii obiectivelor strategice ale UE, nu doar în ceea ce privește transportul, dar și reducerea emisiilor de dioxid de carbon și protejarea mediului. Și însăși raportorul a făcut trimitere la oportunitatea de a trage un semnal într-o direcție politică. Vă mulțumesc așadar. Mulțumesc. Probabil voți uh, petrece foarte mult uh, timp uh, citind rapoarte pe care nu le veți înțelege în totalitate și va trebui să le votați. Totuși, plenul este un bun exemplu în acest sens. Urmează domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului care a venit cu niște amendamente de compromis foarte bune. și care a încercat de asemenea să evite să um, aibă un fel de pom de Crăciun în care să se agațe tot felul de amendamente care să nu aibă nicio legătură cu subiectul, pentru că avem doar 50 de milioane de euro la dispoziție pentru acest program. Și dacă ascultați ce a spus domnul Taylor, sunt de acord că există riscul să avem acest pom de Crăciun care să crească până la ceruri. Oricum, grupul meu nu poate susține totul, dar cred că cei care nu sunt de acord se vor abține și cei mai mulți dintre noi vom vota acest program. Am vorbit cu raportorul în ceea ce privește amendamentele orale, amendamentul oral 212. Acesta este un subiect foarte sensibil pentru noi. Nu vrem uh, ca fonduri suplimentare să treacă prin agențiile europene. Deci putem susține amendamentul acesta mâine și putem să ținem agențiile departe de asta pentru că ele au propria finanțare. Deci, mâine vom sprijini proiectul, ă, raportul, îl vom sprijini și pe raportor cu abțineri pe aici pe acolo din partea membrilor grupului. Mulțumim, doamna Willis, din partea grupului GUE. Mulțumesc. Eu vreau să spun de la bun început că situația în apele europene este din ce în ce mai rea. Avem suprapescuire, avem gunoaie și poluare care intră în mare, avem schimbarea climatică, deci tocmai de aceea este vital să avem o politică maritimă integrată, astfel încât să protejăm marea, biodiversitatea și mediul, pentru că vrem să promovăm și prote protecția mediului. Trebuie să asigurăm biodiversitatea în mări doar așa putem să ne păstrăm sursele de hrană și putem să avem surse de venit pentru pescari. Cred că Uniunea Europeană trebuie să ofere sprijin pentru uh, dezvoltarea acestor programe, acestui, uh, acestei politici integrate. Uh, trebuie să putem proteja mediul, trebuie să promovăm economia marină, dar nu putem să forțăm această politică integrată asupra țărilor terțe. Tocmai de aceea am un amendament propriu, um, amendamentul 42. Politica aceasta integrată este cuprinzătoare, dar încă nu avem măsuri specifice și practice și avem nevoie de asemenea măsuri care să rezolve problema suprapescuitului. Trebuie să închidem anumite zone pentru pescuit și pute- trebuie să putem avea o trasabilitate a produselor din pește, astfel încât să putem uh, opri problema braconajului. Sprijinul financiar în cadrul acestui program poate fi garantat doar dacă acordă prioritate uh, mediului marin, pentru că nu avem foarte mulți bani și trebuie să-i folosim cât mai bine cu putință. A, antevorbitorul meu a vorbit despre platformele petroliere. Acesta reprezintă un factor de risc uriaș pentru mediu. Știm care a fost dezastrul din uh, Golful Mexic. Uh, Mexic. Spațiul maritim a fost uh, distrus de aceste platforme. Bineînțeles, există din ce în ce mai multe riscuri legate de operațiunile de forare, pentru că uh, unele platforme se închid și se mută în altă parte. Deci găsirea petrolului este foarte bună, dar uh, acest lucru trebuie să meargă mână-mână cu supravegherea. Deci trebuie să avem un schimb comun de informații. Un alt aspect important este uh, siguranța pe mare. Avem nevoie de standarde de siguranță foarte înalte care să reducă riscul de accidente care să ducă la rândul lor la catastrofe ecologice. Trebuie să analizăm și condițiile de lucru de asemenea și importanța lor pentru siguranță. Avem nevoie de condiții bune de lucru pe mare și de protecție adecvată pentru oameni și uh, mare. Uh, avem, am uh, mai multe amendamente, 39, uh, 58 și 62 și din punctul meu de vedere este posibil să păstrăm marea pentru generațiile viitoare și în același timp putem să um, respectăm și cerințele sociale și de mediu. Nu putem să îi neglijăm pe pescari, deci nu trebuie să facem acest lucru, dar de asemenea trebuie să luăm în calcul și stocurile de pește, pentru că altfel peste câțiva ani nu vom mai avea nici pescari, nici pește. Grupul meu va uh, încerca să vadă dacă putem accepta amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Groș! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și trebuie să ne reamintim că am vrut să ne asumăm responsabilitatea pentru acest raport. Deci suntem răspunzători de el. Cred că a fost un proces destul de dificil, dar acum avem o coordonare foarte bună, nu doar între grupuri, ci și între comisii. Și s-a ajuns la niște compromisuri care au stabilit un exemplu pentru alte rapoarte. Pentru că nu are niciun rost să avem 400 și ceva de amendamente. Trebuie doar să le reducem cât uh, mai mult. Există foarte mult interes în acest subiect în cadrul uh, acestei comisii, pentru că cu toții credem că avem nevoie de această politică maritimă integrată. N-ar trebui ca aceasta să apară doar atunci când uh, avem de face cu un dezastru. Ar trebui să fie o politică în derulare, care să fie aplicată, o politică specială. Și cred că e foarte bine că o tratăm noi aici, în cadrul Comisiei TRAN, pentru că abordările au fost foarte bune. Desigur, sperăm ca Uh, noutatea să fie adevărată, că aceste fonduri să nu fie periclitate pe viitor. Deci avem nevoie de cooperare foarte bună. Este extrem de important ca aceste fonduri să fie puse la dispoziție. Uh, apoi, nu este un panaceu pentru toate regiunile marine sau de coastă. Trebuie să luăm în calcul de asemenea și aspectele specifice ale diverselor regiuni. Îmi imaginez că Colegii mei, uh, colegul meu care a depus uh, amendamentul 52 uh, nu s-a referit special la asta, pentru că acest amendament se referă special la zona Mării Mediterane, dar eu cred că ar trebui să rezolvăm problema în toate regiunile, nu doar în zona Mării Mediterane. Tocmai de aceea am sugerat ca aceste amendamente să fie uh, retrase sau să nu fie susținute. Unul dintre colegi a vorbit despre factorul albastru. Ce înseamnă asta? Apele mării sunt albastre, dacă sunt verzi, înseamnă că uh, nu ecosistemul de acolo nu este atât de sănătos. Uh, în orice caz, în încheiere, sper că mâine vom găsi o largă majoritate pentru acest raport. Mulțumesc, domnule Groșie, E un act de curaj din partea dumneavoastră să le spuneți verzilor uh, cum să fie verzi. Domnul Danali. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că activitatea noastră trebuie să ne ajute să ajungem la 50 de milioane, ceea ce este uh, un obiectiv uh, ambițios. Este suma aceasta se referă la o politică care trebuie să cuprindă mai multe domenii. Dar este mijlocul de a pune niște puncte de referință pentru ca în viitor să obținem o finanțare mai mare pentru această politică. Vreau să spun că majoritatea amendamentelor de compromis se referă la regiunile de coastă și la cele insulare, ceea ce corespunde pe termen lung tratatului de la Lisabona și în același timp putem să punem degetul pe faptul că prosperitatea regiunilor insulare este legată de diverse politici de exercitare a diverselor politici sectoriale care uneori sunt contradictorii. Apoi, Există un amendament care se referă la marina comercială și la sistemul de schimb de emisii. Cred că amendamentul acesta nu și are locul în contextul acestui raport. Nu numai că în acest moment Comisia și Organizația Maritimă Internațională examinează mijloacele de a reduce emisiile marinei comerciale, ci și pentru că politica maritimă nu poate să fie instrumentul care să ducă la elaborarea unei politici ca cea prevăzută în acest uh, amendament. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnule raportor. Îmi închipui că i-a fost destul de greu să pună la oaltă uh, toate aceste amendamente, pentru că este un subiect extrem de complex. Uh, am o problemă legată de uh, formulare. Ca vorbitor nativ de engleză, mulți dintre noi uneori nu, nu înțeleg nici în engleză, pentru că uneori avem un jargon absolut incredibil. Aș dori să fac câteva observații aici. Evident, raportorul a încercat din greu să reunească toate aceste puncte de vedere. Oamenii spun, avem doar 50 de milioane de euro. 50 de milioane de euro sunt 50 de milioane de euro din banii contribuabililor. Și când am discutat la ultima noastră reuniune a comisiei, am pus o întrebare comisiei. Am, i-am rugat să vină cu detalii referitoare la modul în care acești bani vor trebui cheltuiți. Cred că unii dintre noi au spus că nu consideră că acești bani ar trebui să fie bani noi, ar trebui să fie luați din bugetul actual. Pentru că statele membre nu au bani mai mulți de cheltuit, chiar nu au deloc bani de cheltuit și cred că avem nevoie de răspunsuri și avem nevoie să știm și cum vor fi cheltuiți acești 50 de milioane de euro. Deci aș vrea să știu din partea Comisiei care este de fapt propunerea lor și de unde provin acești uh, bani. Mai mult, cred că utilizarea cuvântului integrat uh, îi face pe oameni să se gândească în altă parte, pentru că eu uh, uh, vin din Irlanda, care este o insulă destul de mare și cred că unele lucruri, într-adevăr, pot fi integrate foarte bine, dar cred că ar trebui să existe și o recunoaștere uh, Um, așa cum a spus și doamna Wells, că aici există și țări terțe, deci politica maritimă nu se referă doar la Uniunea Europeană sau la statele membre cu linie de coastă. Deci va trebui să încercăm să fim foarte atenți astfel încât să nu încălcăm acordul și tratate internaționale, pentru că asta este extrem de important. Și uh, câteva ultime observații, dacă îmi dați voie. Din partea delegației mele, din punctul nostru de vedere, noi nu susținem folosirea uh, Uh, planificării spațiale maritime sau uh, a cuvântului transfrontalier. Noi uh, susținem principiul subsidiarității și nu vrem să renunțăm la asta. Poate alte țări au alte puncte de vedere, ceea ce este ok, dar din punctul nostru de vedere, Regatul Unit, noi avem o părere foarte clară. Și vorbeam despre cooperare foarte bună asupra mediului și uh, practicile care trebuie să fie realizate pentru a ne asigura, pentru a vedea dacă există poluare, dacă există suprapescuit, dacă s-au deversat uh, deșeuri uh, din anumite state membre în uh, ocean. Și aceste lucruri nu sunt acceptabile și cred că mai multe state membre ar trebui să înceapă să își asume responsabilitățile, fie la nivel local, fie la nivel național și să-și respecte obligațiile în acest sens. Deci, cred că există niște elemente foarte bune în acest raport și, uh, într-adevăr, trebuie să mergem mai departe, dar cred că avem dreptul la niște răspunsuri din partea Comisiei uh, referitor la modul în care vor fi cheltuiți acești bani. Și, în al doilea rând, cred că nu trebuie să pierdem din vedere faptul că există aici elemente de subsidiaritate și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că avem o poziție constructivă și transparentă. Încă o dată îi mulțumesc din nou raportorului. Mulțumesc, domnul Kramer. Ich habe mich nochmal gemeldet, weil Frau Doresc să reintervin pentru că doamna Foster se referise la faptul că cele 50 de milioane sunt plătite de contribuabili. Bineînțeles, însă 50 de milioane pentru o mai bună infrastructură, pentru o direcție mai prietenoasă cu mediul în transportul maritim. E vorba de mărunțiși pentru politica maritimă. Pentru domeniul aviatic, unde emisiile sunt de 3-4 ori mai periculoase în stratosferă decât la nivelul solului, acolo nu se plătesc taxe. Și acolo vorbim de 30 de miliarde de euro, sau ar fi vorba, și se acceptă acest lucru ca și cum toți cei care nu zboară cu avionul ar trebui să plătească pentru managerii care sar dintr-un avion în altul? Și acum când vorbim de 50 de milioane, uh, spunem clar și răspicat că vai de mine se vorba de banii contribuabilului. Dacă facem acest lucru, atunci ar trebui să procedăm consecvent în toate domeniile. Mulțumesc. Din partea comisiei, doamna Beni? Nu, stați puțin. Doamna Meissner, doreați să interveniți? Ich will versuchen, meinem Kollegen zu Da, eu vreau să încerc uh, să explic colegului nostru ce înseamnă aceste locuri de muncă albastre sustenabile. Dacă pământul uh, este compus în 30% din uh, păm, păm, pământ și 70% apă, atunci ne dăm seama cât ce resursă importantă este oceanul. Așadar, în domeniul albastru există un mare potențial de creștere și aici încercăm uh, să inițiem o dezvoltare durabilă. De aceea această uh, sintagmă este nou creată și nu o veți găsi încă pe Google. Very much. Mulțumesc foarte mult. Acum o să-i dau cuvântul Comisiei, doamnei Beni. Lovat. Thank you, Chairman. Um, just quickly, we... Mulțumesc, domnule președinte. O să vă reamintesc de ce am făcut această propunere de regulament. În primul rând, vreau să continuăm uh, măsurile pe care le-am demarat cu sprijinul dumneavoastră și le-am derulat în ultimii trei ani. Avem nevoie de suficienți bani pentru a ne asigura că aceste măsuri vor fi uh, realizate cu succes în perspectivele financiare actuale. Uh, ați fost informați în această privință? Da, ați primit rapoarte anuale în ceea ce privește implementarea acestor uh, măsuri. Ultimul raport primit a fost în mai 2010 și veți primi un alt raport în luna mai în cadrul actualului exercițiu bugetar. Avem de-a face aici cu trei acțiuni, trei măsuri care pot aduce creștere în politici multisectoriale. Vorbim mai întâi despre uh, planningul spațial maritim și anume mai bună folosire a spațiului, uh, ținând cont de diversele interese. Aici este clar vorba despre un domeniu în care subsidiaritatea este cheie, pentru că nu vrem să luăm competențele statelor membre, ci să-i ajutăm în planificare printr-o abordare comună. Un alt element este cunoașterea marină, să avem mai multe cunoștințe de, din uh, ocean, din mare, astfel încât să putem promova inovarea și să nu facem aceleași greșeli pe care le-am făcut atunci când am exploatat alte resurse naturale și apoi integrarea supravegherii maritime să ne asigurăm că sistemele existente de monitorizare sunt uh, interconectate ca să putem afla mai multe despre ele cu mai puțin bani. Deci, Politica maritimă înseamnă uh, umplerea acestor goluri între diversele politici și tocmai de aceea salutăm aceste amendamente, în special uh, uh, activitatea raportorului pentru evitarea dublei finanțări și pentru asigurarea complementarității între măsuri. Deci nu vrem să finanțăm uh, măsuri sectorale, pentru că acestea sunt uh, finanțate de politicile sectoriale, dar vrem să ne asigurăm că identificăm sinergiile pentru a exploata la maxim ceea ce există deja. Și în acest sens suntem destul de reticenți în ceea ce privește mm, multiplicarea acestor obiective și introducerea de noi măsuri. Aceasta nu înlocuiesc politicile centrale, ci se asigură că lucrăm într-o manieră mai coerentă, pentru că avem în față doar 3 ani și doar 50 de milioane de euro, dacă primim aprobarea Consiliului și a Parlamentului, firește. Deci, în primul și în primul rând, scopul nostru este să uh, avem succes în continuare, să facem rapoarte către dumneavoastră și în aceste rapoarte vom arăta de asemenea și cum Dincolo de măsurile specifice listate pentru finanțare, putem influența politicile mai largi cu ajutorul domnului comisar Damanaki în diversele grupuri de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cumuțacos. Doriți să mai adăugați ceva? Uh, Foarte pe scurt, Vreau să uh, repet uh, ceea ce înțeleg eu din această politică integrată. Deci nu vorbim despre modificarea unor politici existente. Vorbim despre construirea de punți și construirea de sinergii între politici deja existente. Tocmai de aceea nu pot să fiu de acord cu restul amendamentelor prezentate de domnul Taylor și de Verzi. Deci aceasta este poziția mea în ceea ce privește introducerea cuvântului resilience în loc de creștere, deci rezistență în loc de creștere, eu nu înțeleg ce înseamnă acest resilience. Am, am verificat deja în dicționar și acolo se spune că resilience este abilitatea de a-ți reveni foarte repede. și uh, capacitatea unui material de a-și reveni la forma inițială după ce a fost uh, uh, îndoit sau așa mai departe. Deci eu cer uh, domnului uh, Taylor să voteze pentru creștere, să fie flexibil și să voteze pentru creștere. Și eu am probleme cu uh, jargonul de aici care a spus la doamna Foster. Într-adevăr, este extrem de greu să faci față acestui uh, jargon, dar cred că reușim, am reușit cel puțin să avem un rezultat care poate fi acceptat de majoritatea colegilor și, de asemenea, această discuție referitoare la integrat, la politica integrată. Mă tem că asta este mai degrabă o discuție teologică, pentru că aceste amendamente referitoare la politica integrată au fost acceptate și atunci ar trebui să modific cu totul uh, titlul politicii Tocmai asta a fost obstacolul pe care nu l-am putut depăși. Oricum, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru observații. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Taylor. Doriți să uh, reveniți? Deci nu, nu veniți cu o definiție a culorilor curcubeului, da? No, uh, Chair, it was um, just an... Nu, domnule președinte, a fost doar, uh, vreau doar să profit de ocazie pentru a-i mulțumi raportorului. Într-adevăr, există o uh, diferență fundamentală între creștere și uh, capacitatea de a-ți reveni după impact. Totuși, uh, vom uh, vota, dar am, am uitat să spun ceva mai devreme. Și în spiritul cooperării am dorit să confirmăm că retragem amendamentele 68 și 76 și dacă dați și dumneavoastră dovadă de flexibilitate, domnule Cumuțachis, în ceea ce privește voturile de mâine, vom fi recunoscători. Well, the vote is... Votul este mâine, iar în plenară în iunie. Asta se întâmplă în momentul în care vreți să citiți cu totul și vă dați seama că nu știți. Bun. Următorul punct turismul în Europa. Domnul Fidanța, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc la început colegilor pentru amendamentele pe care le-au prezentat. Sunt 262 de amendamente și majoritatea acestor amende, amendamente corespund abordării din raport. Deci scopul este să îmbunătățească textul. Mulțumesc de asemenea și raportorilor din umbră pe parcursul redactării amendamentelor. Am încercat să reținem o serie de amendamente ca să le ușurăm activitatea colegilor din grup. Am de făcut o remarcă preliminară de principiu în schimbul de vederi pe care l-am avut acum câteva săptămâni, unii colegi se referau la niște probleme legate de respectul uh, principiului subsidiarității. și s-au prezentat niște amendamente în acest sens. După părerea noastră, textul pe care îl avem în față este în spiritul articolului 195, uh, care prevede foarte clar care sunt competențele instituțiilor europene de a pune la punct o nouă strategie a turismului european și care respectă principiul subsidiarității. Sigur că nu pot să intru în uh, amănunte pentru toate aceste amendamente, ele trebuie regrupate. Unele dintre ele completează sensul uh, diverselor alineate. Am uh, adăugat niște alineate. E bine, majoritatea acestor amendamente sunt pozitive, deci pot fi acceptate. Fie în formularea propusă de autorii amendamentelor, fie prin intermediul unor amendamente de compromis care pot să reia tonul anumitor amendamente, mai ales dacă se referă la același subiect. Există amendamente care se referă la accesibilitatea turismului pentru persoanele cu mobilitate redusă. Se știe foarte bine, noi avem multă sensibilitate pentru aceste persoane și de asemenea se face trimitere la strategia 2020 și trebuie să vedem cum pot fi puse în aplicare și cum putem prevedea schimburi specifice pentru uh, strategia pentru turism pe care Comisia începe să o pună în aplicare. Am uh, menționat niște acțiuni pe care am dorit să le vedem continuate, iar Comisia trebuie să încerce să schițeze un plan de punere în aplicare al, acestei, uh, al acestor acțiuni. Există însă niște amendamente care insistă asupra unor concepte care sunt deja exprimate în text Săptămâna aceasta voi să iau legătura cu colegii care au prezentat amendamente pentru a putea studia împreună o soluție, fie de tip compromis, fie împreună să vedem care sunt cele mai bune formulări pentru aceste amendamente sau să găsim o altă soluție. Așa cum spunea și doamna Foster mai devreme, am găsit și eu o serie de probleme legate de traducere față de versiunea din engleză. Deci cu secretariatul cred că vom găsi o soluție pentru aceste mici probleme. Și cu colegii, bineînțeles, o încercăm să vedem dacă traducerile respective, care sunt nu foarte precise, ar putea să fie mai bine specificate pentru a vedea care este sensul textului Poate că erau cumva diferite poate de ce am avut la început. Oricum, vreau să vă atrag atenția asupra unui număr de compromisuri, de teme la care putem ajunge, pe care putem ajunge la un compromis. Prima temă se referă la vizele turistice. Am insistat cu toții asupra faptului că existau niște greutăți în emiterea vizelor turistice, mai ales față de țările în curs de dezvoltare. Este un în uh, felul acesta se subminează activitatea întreprinderilor de turism din Europa. Se spune acest lucru, de fapt, în raport. Alți colegi au propus niște modalități specifice iar săptămânile viitoare vom, cred că vom ajunge la un text de compromis pentru că suntem cu toții de acord asupra obiectivelor. Apoi, problema folosirii unor mari manifestări internaționale pentru a lansa Europa ca destinație turistică. S-au prezentat unele compromisuri, unele amendamente și cred că putem ajunge la o formulă de compromis. Alineatul 16 vă atrag atenția asupra unui lucru foarte important. Ținem cu toții foarte mult la ideea de a evita proliferarea etichetelor, proliferarea excesivă. E bine Uh, să ne gândim că la politica europeană a turismului există niște elemente importante, cum ar fi calitatea și durabilitatea. Dacă ne gândim la comunicarea Comisiei, la planul de punere în aplicare care pre, uh, prevedea o etichetă pentru durabilitate. Există acest aspect în raportul meu, am încercat să-l sintetizez. Pornind de la ipoteza pe termen lung, durabilitatea trebuie să devină un criteriu al calității tocmai pentru a evita proliferarea etichetelor care riscă să creeze confuzie în rândul clienților, al operatorilor, ai utilizatorilor din sector. Sigur că eu nu sunt deținător absolut al adevărului și sunt gata să ascult și să accept formulări diferite. Cred că suntem cu toții de acord că dacă evităm uh, evitarea um, folosirii excesive a siglelor și etichetelor, vom găsi împreună modalitățile tehnice pe care le putem uh, sugera Comisiei. Alineatul 18, aici apreciez uh, amendamentele prezentate de domnul Simpson, cele legate de securitatea la hoteluri. Domnul președinte Simpson a dorit să se insiste asupra acestei teme și cred că se îmbunătățește astfel formularea inițială. Mulțumesc colegilor care au dorit să-și aducă contribuția pe această temă a legăturii dintre turiști și transporturi. În prima etapă de redactare spuneam că trebuie să dezvoltăm acest aspect și, din păcate, n-am avut posibilitatea să facem acest lucru. Am acum însă niște contribuții care merg în direcția bună, chiar în ceea ce privește problemele Uh, sublinierea uh, zonelor mai puțin favorizate din punct de vedere al transportului și voi accepta aceste amendamente. Mai e o temă și anume turismul pentru toți. Turismul social și durabil din punct de vedere social. Uh, acțiunile din cadrul programului Calipso. Sunt colegi care uh, doresc să se dezvolte această acțiune care a dus la uh, rezultate pozitive în primii ani de existență. Și colegii au solicitat și au susținut posibilitatea de a prelungi această experiență către țări terțe față de cele 27 de state ale Uniunii Europene. Eu aș fi cam mai prudent în această privință. În 2011, bugetul Comisiei prevede doar un milion, un milion și jumătate pentru dezvoltarea Calipso. Calipso ajunge la sfârșitul lui, o mare parte dintre fonduri se vor fi consumat și apoi uh, se vizează niște instrumente pentru a face, pentru a face ca experiența Calipso să dureze. Într-o situație în care de, există restrângeri și limitări bugetare, pentru că nu este foarte clar cum putem extinde această acțiune. Mi se pare că mergem prea departe dorind să extindem Calipso către țările terțe. Uh, mai am puțin ceva de spus. Uh, problema aceasta a Europei uh, frumoase, înfrumuțăsate. E bine, după părerea mea, pro, problema mărcii europene nu trebuie să fie deloc ambiguă. Uh, marca aceasta nu se va aplica unor destinații specifice sau unor scopuri specifice, ci va însoți promovarea destinațiilor europene în general, va, se va adresa țărilor terțe, țărilor uh, în curs de dezvoltare. De aceea nu există criterii specifice, pentru că nu vrem să alegem anumite destinații în detrimentul altora, ci ideea este să promovăm Europa ca destinație turistică Și încă un punct, o serie de amendamente privind drepturile turiștilor. se cere prevederea unor regulamente pentru protejarea drepturilor turistice și aici aș fi destul de prudent. Comisia noastră are ca scop să ajungă la un cadru pentru drepturile pasagerilor în diferitele sectoare de transport. Facem acest lucru de multă vreme. De multă vreme se solicită o directivă uh, a călătoriei forfetare. Sigur, din perspectiva raporturilor client-hotel, există un contract care leagă pe client de această structură. Dar ideea de a prevedea un regulament specific privind drepturile turiștilor, când există o multitudine de turiști astăzi, uh, înseamnă să ne asumăm un risc și anume un obiectiv greu de atins. Însă, sigur, sunt la dispoziția colegilor și o să văd ce cred colegii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Danelis, din punct de vedere al uh, socialiștilor. Avem 8 vorbitori, așa că vă rog, mai scurt. V-aș fi uh, recunoscător dacă ați vorbi pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Colegul nostru, domnul Fidanța, s-a referit la toate chestiunile importante care ne interesează și doresc să-i mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc pentru activitatea aceasta foarte importantă, atât calitativ cât și cantitativ. De asemenea, îi mulțumesc și pentru spiritul de cooperare foarte bun. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Am cooperat foarte bine, lucrul acesta se vede în numărul mare de amendamente depuse. Documentul este foarte complet, foarte bun și uh, cele mai multe amendamente nu pun sub semnul întrebării conținutul raportului, linia raportului, ci doresc doar să completeze raportul insist asupra acestui lucru. Majoritatea amendamentelor comune se referă la necesitatea de a sprijini turismul, mai ales în următoarea perioadă de programare. Se referă de asemenea la necesitatea de a dezvolta noi forme de turism, dar și la posibilitatea de a îmbunătăți fondurile existente pentru turism și la necesitatea de a îmbunătăți cooperarea dintre statele membre. Și apoi mai sunt o serie întreagă de amendamente pe care, care au fost deja prezentate de autor, uh, de raportor. Voi vorbi despre necesitatea simplificării procedurii de acordare a vizelor turistice, mai ales pentru cetățenii țărilor în curs de dezvoltare, țările BRIC. Există 21 de acțiuni ambițioase care au ca scop să deservească turismul și sperăm că această activitate va fi adusă la bun sfârșit. Vreau în orice caz să spun că Există amendamente foarte interesante depuse de mai mulți colegi din multe lucruri, eh, din multe grupuri politice. Son, eu vrei iniția. Mulțumesc, domnule președinte Simpson. Eu aș dori să încep cu felicitări la adresa raportorului pentru competența și sensibilitatea cu care a elaborat acest text și pentru metoda cu care a procedat în această primă fază i spune să nu se sperie ținând cont de numărul de amendamente, pentru că este doar un semn că îi se acordă atenție. Atenție vis-a-vis -vis de tematică și uh, atenției care merge și în direcția aplicării acestor prevederi a tratatului de la Lisabona, care se aplică pentru prima dată vis-a-vis -vis de cele spuse de <clears throat> domnul Spiros uh, și căruia de asemenea, aș dori să-i mulțumesc. Arată că a existat o colaborare excelentă între raportorii din umbră, în sensul că suntem cu toții de acord că viitorul Europei depinde de o dezvoltare armonioasă a economiei și asta nu în ultimul rând, ci prin intermediul turismului. De aceea cred că cu acest text am putea introduce un sistem economic și social pe lângă sistemul economic și social european și acel nume de marcă <clears throat> uh, pentru turismul european. Fenomenul turismului uh, este foarte complex și îl recunoaștem nu doar în momentul de față, dar și în alte etape ale viitoare activități parlamentare. Chiar dacă conținutul uh, reiese deja clar din uh, raport și din amendamentele prezentate. Sunt sigur că vom avea o strategie care pe termen lung va putea fi adoptată de toate componentele instituționale europene. În primul rând, aș dori însă să menționez că pe lângă textul inițial există totuși niște îmbunătățiri, ca de pildă în uh, introducere unde turismul este caracterizat ca un sistem, ca un mecanism complet care pune în mișcare alte sectoare tradiționale și cred că aceasta ai, trebuie să fie forța acestui text. Faptul că sectoare tradiționale sunt activate de turism. Apoi, făcând o rapidă trecere în revistă. Așteptăm cu nerăbdare prezentarea din partea Comisiei în 2012 a unei strategii integrate pentru turism. Am văzut că atunci când am vorbit de o strategie integrată pentru politicile maritime, că un plan extraordinar uh, pentru a trece, a depăși acest handicap al uh, sezon, caracterului sezonier al uh, turismului. Iar apoi doresc să subliniez importanța unor uh, politice care să permită o integrare care sunt foarte um, importante pentru turism și zone care sunt uh, ocolite de uh, turism, zone bogate și zone sărace. Mă opresc aici, uh, domnule președinte. Mulțumesc din partea verzilor, doamna Brepos. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că marea majoritate a amendamentelor introduse de către colegi la raportul colegului Fidanța arată că turismul este un sector economic important și interesant în Uniunea, economic, Uniunea Europeană. Îmi cer scuze. Cred că acum suntem în fața unei provocări de a adopta cu aceste amendamente un uh, text puternic prin articolul 95 al uh, tratatului de la Lisabona avem o bază durabilă și în numele grupului verților aș dori să vă spun că suntem în continuare dispuși să găsim compromisuri cu domnul raportor și și dânsul uh, ne-a încredințat că dorește să continue discuțiile cu noi. Domnule președinte, permiteți-mi să punctez acum acele aspecte pe care grupul nostru le consideră importante, care se regăsesc și în amendamente a unor colegi din partea altor grupuri politice, calitate și sustenabilitate. Acum câteva săptămâni în Parlament am organizat un colofiu cu privire la politica în domeniul turismului și am încercat, din perspectivă flamandă, să prezint câteva propuneri și s-a evidențiat faptul că o ancorare integrală a calității și sustenabilității, a caracterului durabil în sectorul turismului ar oferi pentru toată lumea un, ceva de câștigat. Am primit contribuții importante din partea participanților și asta îmi dă convingerea că aceste uh, teme reprezintă piloni importanți a abordării uh, politice ceea ce privește turismul, unde am putea face mai multe. În ceea ce privește calitatea, aș dori să vă rog să țineți cont de amendamentele mele numărul 7 și 224, iar în ceea ce privește caracterul durabil, am introdus amendamentele 175 și 158. În plus, aș dori să atrag atenția asupra faptului că e vorba și de o colaborare între diversele servicii ale Comisiei, asta în baza articolului 195 și sper că acest lucru se va întâmpla în fapt. Colegul Fidanța a a menționat că acest raport trebuie să vină cu o soluție constructivă în ceea ce privește diversitatea mărcilor folosite în turism. Ar fi bine să găsim o soluție eficientă aici. În încheiere, domnule președinte, așa cum spuneam și data trecută, cred că trebuie să creăm o cartă în ceea ce privește drepturile și obligațiile turistului. Și Comisia a făcut trimiteri la acest aspect, eu am reluat această chestiune la amendamentul 175. Nu e vorba doar de drepturile turistului, dar și, și de obligațiile acestuia. Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului raportor. Este vorba de un număr mare de amendamente de la ultimul schimb de vederi pe care l-am avut și cred că ar trebui să concedăm acest raport asupra domnilor cheie. Însă, pe ansamblu, cred că domnul raportor încearcă din răsputeri să facă acest lucru. Ținând cum de construirile de timp, mă voi limita la câteva puncte. Cred că cu toții ne dăm uh, seama cât de important este turismul în toate statele membre. Și este un domeniu foarte complex pentru că implică foarte multe uh, sectoare, fie că vorba de transport, cazare, etc. De aceea cred că e important uh, să ne mișcăm cu grijă în continuare. Pentru că, de exemplu, în Regatul Unit Turismul uh, s-a mișcat și spre Scoția, Irlanda de Nord, țara Galilor. Noi sperăm că Uniunea Europeană nu va prelua acum detaliile administrative în ceea ce privește gestionarea turismului. Cred că e un aspect uh, pe care trebuie să îl avem mereu în minte. Per ansamblu, raportul însă este bun și o serie de amendamente sunt și valoroase, însă trebuie să fim și grijuli atunci când uh, anumite amendamente creează senzația că ne promovăm propria țară. Însă e inevitabil, se întâmplă frecvent așa ceva. Pe de altă parte, Există probleme la noi acasă în ceea ce privește IMM-urile din acest sector care consideră că sunt deja supra-reglementate și cred că nu se impune acum să venim cu mai multe reglementări pentru că noi încercăm să convingem IMM-urile că ele reprezintă de fapt uh, motorul economiei noastre. De aceea, Comisia cred că ar trebui să se concentreze asupra priorităților care vizează reducerea poverii și care să promoveze inovația. <clears throat> Și cred că ar fi de asemenea util dacă Comisia ar putea să ne prezinte un calendar specific, pentru că, sigur, ne-a fost prezentat acest plan în 21 de acțiuni, însă ne-ar trebui ceva mai mult conținut și mai multă precizie. În ceea ce privește etichetele, cred că ar trebui să avem grijă pentru că în statele membre există astfel de procese și Poate că ar fi o idee bună să existe o astfel de marcă sau etichetă UE, însă trebuie să cântărim cu grijă cum anume să procedăm, astfel încât să nu asistăm la o proliferare de astfel de etichete și pentru că ultimul lucru pe care ne-l dorim este să creăm confuzie în rândul consumatorilor. În ceea ce privește Instruirea și perfecționarea în acest domeniu, cred că recunoașterea calificărilor este foarte importantă. Apoi, încă două aspecte pe final. Sigur, chestiunea vizelor nu este neapărat una care ține strict de turism, pentru că ține și de uh, siguranță națională și combaterea crimei, însă cred că statele membre ar putea să-și prezinte propriile procese și nu Uniunea Europeană ar trebui să se implice și să decidă cine primește și cine nu o viză, însă anumite procese, într-adevăr, ar putea fi simplificate. În final, dacă îmi permiteți, vis-a-vis -vis de calipso și turismul social, cred că dacă statele membre își doresc un program propriu și, pentru a-și trimite oamenii vacanță, n-au decât să facă acest lucru. Un milion de euro au fost alocați pentru programul Calypso începând din 2009 și ar fi interesant de știut cum anume se distribuie aceste fonduri. Am înțeles, domnule președinte, mă apropiu de final, acest lucru ar fi interesant dacă Uniunea Urmeană, Europeană ar urma să plătească pentru vacanțele oamenilor, nu cred că asta este menirea sa. Deci Lăsa statele membre să decidă cu privire la această temă. Însă, pe final, aș dori să-l felicit pe domnul raportor, face treabă foarte bună și pe, vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta acea ultima expoziție organizată cu privire la croazieră. Sí, gracias, señor. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, posibilitatea să-l felicit pe domnul Fidanța la dezbaterea anterioară pe marginea acestei chestiuni. După părerea noastră, este foarte important pentru țările noastre și pentru toată Uniunea Europeană și este important pentru că turismul este o sursă de venituri pentru economiile afectate de criză, dar este și cea mai bună manieră pentru apropierea între culturi uh, și pentru apropierea lor. Amendamentele prezentate de eu și de colegii mei merg în sensul următor. Toate nu modifică, ci aduc niște idei noi care arată posibilitățile pe care le are Uniunea Europeană, mai ales prin tratatul de la Lisabona, de a aduce o plus valoare la politicile naționale în materie de turism. Sunt amendamente deschise, dacă vreți să fie flexibilizate se pot flexibiliza, dacă vreți să ajungem la un compromis, sigur că putem face acest lucru. Ne-am concentrat pe turismul social, pe coeziunea teritorială pentru regiunile dezavantajate natural și demografic și de asemenea pe sprijinul IMM-urilor și pe sprijinul spiritului de întreprindere. Împreună cu colegul meu, care vine din insulele Baleare și care este unul din un, un punct important turistic la nivel mondial, vă va explica aceste amendamente, pentru că după părerea noi, noastră, ele aduc uh, idei noi care întăresc uh, ideea ca Europa ca destinație turistică. Încă o dată îl felicit pe raportor pentru că vrea să transforme Europa în prima destinație turistică a lumei. Este o sarcină ambițioasă, dar acest raport poate contribui foarte bine la acest scop. Mulțumesc foarte mult, doamna Meissner. Două minute. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru redactarea acestui raport. Avem aceste noi competențe conform tratatului de la Lisabona și noi se pune întrebarea, întrebări care vin uh, și din statele membre, de ce avem nevoie de așa ceva? Turismul, până la urmă, funcționează, de ce avem nevoie de o reglementare europeană? Cred că important este să ne dăm seama că în Europa, tocmai pentru astfel de zone unde nu există multe alternative, turismul reprezintă o forță economică importantă care trebuie dezvoltată în continuare. Și sigur că există o concurență între diferitele regiuni din Europa, dar totuși ar trebui să ne gândim cum anume promovăm Europa ca punct turistic. 40% din uh, totalul turismului se desfășoară până la urmă în Europa. Și de aceea cred că putem să facem o trecere în revistă care ar putea fi punctele forte ale Europei, ce funcționează bine, sigur, aspectele tradiționale și ce anume dorim să mai includem. Apoi să analizăm ce fel de etichete există deja care poate le-am putea armoniza, unde avem de învățat unii de la alții, unde putem reduce birocrația. Cele spuse de doamna Fostu mi se par foarte importante, pentru că tocmai pentru IMM-urile care lucrează în acest sector, um, acest aspect ar fi esențial în ceea ce privește etichetarea. Există, de exemplu, marca romantic, unde se știe că există, sunt, e vorba de vile tradiționale, uh, similar, există ceva și în, în, Regatul Unit, Paradores, apoi în Spania. Spot așadar sublinea aceste caracteristici specifice. Put, <clears throat> putem oare crea ceva care să ușureze orientarea pentru turiștii care doresc să vină în Europa? Pentru că, în final, acesta este obiectivul de a avea un turism în Europa care, în uh, care cei europenii care călătoresc, dar și cei care vin din afară să se poată orienta. Mulțumesc. Domnul Bach, două minute. Mulțumesc. Domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc colegului Fidanța pentru raportul său, pentru că a lucrat foarte grijuliu și cu multă pasiune. Și în opinia mea, multitudinea de amendamente arată interesul major pentru această temă importantă a, a turismului în Europa. S-au spus deja multe și de aceea m-aș referi pe scurt la câteva chestiuni. Nu ar trebui să pierdem din vedere aspectul integrator, pentru că anumite amendamente se referă strict la chestiuni naționale. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra perspectivei europene. Al doilea punct se referă la turismul balnear. Și știm că pe baza datelor demografice această formă a turismului se va dezvolta, însă în alte, în alte comisii deja avertizăm ceea ce privește preluarea acestor costuri, de, ca de exemplu atunci când este vorba de recunoașterea asistenței medicale. Eu cred că aici ar trebui să fim coerenți în ceea ce privește diferitele domenii de politică. Apoi, în ceea ce privește proiectele transfrontaliere, săptămânile trecute, ne-a parvenit un document despre Ardeni. Aici au colaborat mai multe regiuni din mai multe țări și în asta recunosc eu valoarea adăugată a perspectivei europene. Susțin toate acele amendamente care vizează creșterea numărului locurilor de muncă și sporirea calității turismului în Europa. Mulțumesc! doamna Senelova. panu Mulțumesc. Aș dori să profit de această ocazie și să-l felicit pe raportor pentru munca excelentă în acest domeniu foarte complex și interesant. Vorbim despre Europa ca prima destinație turistică pentru țări terțe. Și aș dori să îi sprijin pe cei dintre noi care susțin o politică mai ușoară în ceea ce privește acordarea vizelor. Aș dori să subliniez și cooperare dintre regiuni, pentru că acestea nu trebuie să fie doar concurente, ci pot și colabora. O idee bună ar fi de asemenea să căutăm noi grupuri țintă. De exemplu, în ceea ce privește turismul social, turismul pentru persoanele cu handicap, etc. Și sunt de acord cu doamna Foster că e necesar să susținem întreprinderile mici și mijlocii și de asemenea și recunoașterea calificărilor profesionale, pentru că multe dintre aceste IMM-uri sunt uh, primii angajatori pentru tineri și pentru femei. Ja, ich uh, möchte zu Änderungsantrag 102. Eu aș dori să mă refer la amendamentul 172 și să-mi cer scuze că nu am fost eu cel care l-a formulat. Comisia solicită facilitarea cooperării între regiuni și să promoveze și o, o sporire a turismului cu bicicleta. Îmi pare rău că nu este din partea mea. Există între timp 14 rute cu 80.000 de kilometri care fac legătura dintre diferitele regiuni și zone din Europa. Astfel poți învăța mult despre cultură și istorie. Ce mi lipsește însă aici este legătura dintre drumurile pentru bicicletă uh, regionale și naționale și și europene și, dacă îmi permiteți, voi uh, introduce o, un amendament oral aici și în această situație amendamentul 72A ar deveni perfect. Doamna Strauss. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să-i mulțumesc domnului Fidanța pentru raportul uh, elaborat. Este foarte bine atins aceste teme în momentul potrivit. Așa cum a spus și colegul meu, uh, Luis de Grandes, am propus o serie de amendamente pentru a contribui la construirea acestui raport cu cea mai bună voință din lume. Una, unul dintre amendamente se referă la stimularea spiritului întreprinzător în acest sector pentru a putea uh, susține acest lucru și apoi la nevoia de a îmbunătăți finanțarea sau accesul la finanțare al IMM-urilor și regiunilor autonome. Am menționat uh, și tema formării și inovării uh, pentru a sprijini învățarea pe tot parcursul vieții și de asemenea pentru a putea sprijini comerțul electronic pentru a trece dincolo de barierele pieței interne. În ceea ce privește mărcile turistice, Poziția este foarte corectă, mai ales în ceea ce privește marca turismului european de calitate, pentru că e o marcă complementară față de cele naționale și se poate folosi pe bază de acreditare voluntară. Aici avem un amendament pentru a studia cu multă conștiinciozitate mărcile, pentru ca ele să nu se mulțească excesiv. Și mai există o problemă, o propunere importantă uh, a raportorului și anume armonizarea treptată a tuturor facilităților de găzduire a turisticilor. Aici trebuie să se implice sectorul. Armonizarea este necesară în Europa. Și apoi dacă discutăm despre descentralizare pentru toată Europa, lucrul acesta este foarte important și am făcut o serie de susțineri. Avem de asemenea amendamentul pentru întărirea, cum spunea Luis de Grandes, întărirea insulelor baleare pentru a întări politicile de conectivitate și de transport către insule, către regiunile ultraperiferice, către regiunile cu dificultate de acces pentru a putea face turism acolo. Și acolo, aici am subliniat posibilitatea elaborării unei strategii, nu numai pentru turismul în zonele costiere, dar și pentru insule Majoritatea insulelor au uh, turismul ca principală forță de bogăție și de venituri. Și dacă vorbim de fondurile structurale, avem un amendament care spune că regulamentele care guvernează fondurile structurale trebuie să includă reconvertirea zonelor uh, în zone turistice. Ar fi un lucru foarte bun încă o dată vă urez succes în acest domeniu. Mulțumesc. Taylor, two minutes. Doamna Taylor, domnul Taylor, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am depus cinci amendamente. Pentru persoanele cu mobilitate redusă am solicitat uh, cooperarea europeană pentru un acces mai bun, parcuri în zone protejate, protecție pe termen lung pentru a asigura supraviețuirea lor pe termen lung și încă un amendament foarte interesant, pentru că dacă ne uităm la importanța sectorului uh, zoo în uh, uh, industrie, avem 325 de grădini zoologice în statele membre, dar există și multe sute care nu sunt reglementate, ceea ce pune un risc potențial sănătății publice și bunăstării animale. Deci aș dori să susțin acest lucru și uh, Asociația Agenților de Turism uh, din Marea Britanie recunosc importanța uh, bunăstării animale și au dezvoltat un cod de conduită pe care, uh, la care Comisia ar trebui să se gândească. Dar ascultând dezbaterea până acum, un subiect care tot revine este, sunt resursele pentru turismul durabil. Am auzit ce a spus doamna Foster despre guvernul britanic care sprijină turismul în Regatul Unit. Eu pot să spun că E, nu prea văd cum arată ei chestia asta, având în vedere că au redus bugetul de turism al regiunii mele cu 25%. În ceea ce privește acest document, amendamentul meu 245 solicită Comisiei să ofere uh, și să dezvolte niște uh, semne clare pentru uh, finanțarea disponibilă pentru proiectele legate de turism. Pentru că aici avem, uh, în regiunea din care vin eu, uh, aici, asta este una din cele mai mari obstacole cu care uh, se uh, confruntă operatorii. Mulțumesc! Mulțumesc și înainte de a da cuvântul Comisiei, aș dori să vă mulțumesc și eu, domnule Fidanța, pentru activitatea noastră și în special pentru sprijinul acordat amendamentului 111, care se referă la siguranța împotriva incendiilor și la siguranța privind dioxidul de carbon. Uh, noi am introdus acest amendament din cauza tragediilor care au apărut uh, și care au implicat uh, cetățeni europeni care au fost otrăviți, în special copii. Deci vă sunt recunoscător pentru asta. Și așa cum a spus și doamna Meissner, un raport privind turismul nu ar fi un raport privind turismul dacă nu aș vorbi și despre patrimoniul industrial și despre necesitatea de a susține amendamentul 170 Motivul este că se diversifică turismul. În trecut, turismul uh, în Europa însemna doar plaje aurii sau munții albi. Și oricât mi-ar plăcea aceste plaje și munții, sunt și multe alte lucruri pe care Europa le poate uh, oferi ca patrimoniu uh, industrial sau cultural pentru că suntem locul uh, de naștere al uh, Revoluției Industriale. Vă mulțumesc, domnule Fidanța, și sunt uh, convins că veți petrece niște sărbători pascale interesante analizând cele 276 de amendamente. Și ca să vă simplifice viața, Michael a hotărât acum că trebuie să mai introducem și niște amendamente orale. Comisia. Da, uh, eu salut uh, raportul actual uh, al domnului Fidanța și sprijinul acordat propunerii comisiei și adăugirea de mai multe amendamente care au fost realizate de mulți dintre eurodeputați care au adăugat și noi propuneri la propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Deci va trebui să specificăm foarte clar care sunt cele mai importante priorități noastre, dar vă reamintesc că împărtășim uh, principalul nostru obiectiv, așa cum a fost el stabilit uh, în uh, tratatul de la Lisabona, respectând principiul subsidiarității, ne vom concentra asupra unor măsuri care să să coordoneze sau să uh, suplimenteze acțiunile de, și măsurile deja existente la nivelul statelor membre, astfel încât să avem o dimensiune transeuropeană. Uh, știm că mm, turismul uh, influențează și primește și este influențat de alte politici uh, economice și sociale în Europa și împărtășim punctul nostru de vedere referitor la necesitatea de a avea uh, o respectare de plină a criteriului de calitate și de durabilitate, pentru că ele sunt două fațete ale aceleiași monede. Și asta ar trebui să ducă la situații în care toată lumea are de câștigat. Nu am reglementat direct uh, turismul, pentru că în turism este, în uh, tratatul de la Lisabona este interzis acest lucru, după cum știți, și vrem să evităm suprareglementarea și inițiative în domenii în care există deja niște politici uh, europene. În ceea ce privește etichetele și mărcile, vom încerca, pentru că lucrăm cu industria și cu consumatorii și cu statele membre care au deja niște etichete de calitate pentru a evita dedublarea și pentru a încerca să avem o umbrelă uh, o posibilă umbrelă voluntară. În ceea ce privește Calypso, noi promovăm schimburile de, uh, turistice în sezoanele uh, fără afluență între statele membre care doresc să participe. Noi nu vom finanța direct aceste schimburi de turiști. Am încercat doar să identificăm inițiativele care există deja în cele patru grupuri țintă identificate în acțiunile pregătitoare și uh, Încercăm să colaborăm cu statele membre pentru a le ajuta să coopereze, să facă schimb de experiență și să construiască, dacă e nevoie, structurile necesare pentru a promova acest tip de turism în sezoanele neaglomerate. Și o uh, să închei cu o trimitere pe care ați făcut-o la patrimoniul industrial mult iubit. Bineînțeles, uh, diversificarea uh, turismului este un element important al strategiei de turism. Și după cum știți, sunt deja mai multe destinații care au această temă a patrimoniului industrial și ne vom concentra asupra acestui lucru până în luna septembrie acestui an. Îi mulțumesc, uh, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și uh, îi mulțumesc și uh, raportorului și tuturor celorlalți eurodeputați care s-au implicat. Mulțumesc. Al, vrei să răspunzi scurt la ceea ce s-au spus până acum? Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint și dacă uit ceva în acest moment, o să încerc să iau legătura cu colegii care au depus amendamente. Și o să încerc să le sugerez compromisuri. Și vom vorbi și despre amendamentele care se suprapun. În ceea ce privește calitatea și durabilitatea, doamna Prepel s-a vorbit de niște amendamente și a existat o trimitere importantă în ceea ce privește mai multă uniformitate și procedură de ă, avertizare. Avertizare fiind, cred, cuvântul potrivit în engleză. Avertizare referitoare la mersul în diverse țări unde există un uh, conflict sau um, un dezastru natural, o catastrofă naturală și așa mai departe. Europa merge cu diverse viteze pentru că autoritățile naționale fac lucruri diferite. Și fiecare țară are propriul sistem de avertizare. Dar cred că ar fi util să avem o abordare comună aici. În ceea ce privește drepturile turistului, uh, trebuie să revin asupra acestui lucru pentru că s-a menționat din nou. putem să căutăm instrumente care sunt vizibile și care să ofere cât mai multe informații posibile turiștilor în ceea ce privește drepturile deja existente. Un turist care a cumpărat un pachet all-inclusiv are anumite drepturi, un uh, pasager care a cumpărat un bilet de avion sau uh, pe o navă are și el drepturi dar sunt contracte diferite și putem să-i uh, informăm pe turiști în ceea ce privește drepturile lor care deja există. Atunci când uh, venim în anumite domenii specifice ale UE, vom încerca să găsim o formulare împreună cu colegii, să vedem care sunt amendamentele care ar trebui să fie retrase. Am vorbit uh, de o abordare similară cu cea a domnului Cumuțacos și în raportul său. În ceea ce privește etichetarea, ceea ce a spus Comisia este suficient. Noi, în textul nostru, mergem în această direcție. Deci, vrem să promovăm un sistem de acreditare voluntar din partea statelor membre. Există deja patru țări europene care folosesc aceeași etichetă un Q care vine de la calitate, de la quality în engleză. Și există și alte lucruri similare, ideea fiind să promovăm aceste idei și în alte state membre, astfel încât să avem criterii comune. Dar, repet, este un sistem voluntar. Și acesta trebuie să fie realizat în strânsă cooperare cu consumatorii și cu uh, industria, pentru că și ei deja și-au dezvoltat uh, propriile cataloge și sisteme de calitate care deja au dat roade. În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, sunt perfect de acord. S-a menționat în text domnul de Grandes Pascual a depus niște amendamente specifice în ceea ce privește cooperarea între regiuni, la fel și domnul Danelis și alții. Cred că este un aspect fundamental și trebuie să acordăm valoare adăugată anumitor uh, regiuni specifice și diversificării uh, destinațiilor turistice. Trebuie să existe într-adevăr și concurență, dar și cooperare între regiuni. Acum, în ceea ce privește comerțul electronic și uh, învățarea pe tot parcursul uh, vieții, suntem de acord cu asta. Există niște amendamente foarte bune pe această temă și au existat niște amendamente foarte bune și în ceea ce privește legăturile de transport cu uh, insulele și cu regiunile periferice pot să vă asigur, domnule uh, președinte, că domnul Kramer nu o să-mi strice sărbătorile de Paște. Cu siguranță vom găsi o formulare potrivită. Trebuie să facem un efort să spunem câte ceva despre turism și despre durabilitate. Există foarte multe amendamente uh, în acest sens și trebuie să găsim niște amendamente de compromis. Și ultimul punct, uh, adresat doamnei Foster, în ceea ce privește Calipso. Cred că reprezentantul comisiei uh, va da deja un răspuns. Asta ar fi tot. Îmi cer scuze dacă am uitat ceva, dar voi păstra legătura cu oamenii în următoarele zile. Amendamentele au fost foarte bune cu toatele și vă mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc, domnule Fidanța. Le reamintesc uh, membrilor că votul în Comisia Tran va avea loc în mai și votul uh, în plenară va fi pe 2 iunie. Ajungem la finalul ordinii de zi de astăzi. Vom face o pauză de 5 minute și apoi vom intra în reuniunea coordonatorilor. Dar le mulțumesc tuturor colegilor că și-au respectat timpul de vorbire pentru că am avut trei dezbateri foarte importante și am reușit să respectăm uh, timpul și calendarul. Vă mulțumesc pentru cooperare.